Good morning uh, for the people who arrived newly. Bună dimineața celor care au ajuns abia acum, dar și celor care sunt de dimineață. Comisia de buget a decis să organizeze această audiere cu director general de la câteva direcții generale pentru a da posibilitatea administrației să-i informeze pe membrii despre structura lor, activitatea curentă și mai ales uh, proiectele pe care le au pentru 2021 pentru pregătirea raportului, în pregătirea raportului comisiei noastre uh, asupra estimărilor bugetare. Așadar, bun venit tuturor încă o dată. Vreau să avem o coregrafie foarte strictă a ședinței, pentru că altfel uh, o să rămânem, uh, o să, o să depășim timpul și asta nu e acceptabil. Deci o să-i dau domnului Cliti 10 minute, 10 minute, ca să ne facă prezentarea și după aceea celelalte directorate generale vor avea fiecare câte 5 minute și realmente o să vă întrerup după 5 minute. Deci respectăm programul și așa cum l-am, explicat acum și apoi fiecare membru care poate vrea să pună o întrebare, are o întrebare să pună, are un minut să pună întrebare. Deci chiar vă rog să puneți întrebări și să vă concentrați pe chestiuni specifice uh, și punctuale și, evident, după aceea, uh, digiurile trebuie să încerce să răspundă. Deci, haideți să începem imediat. Domnul Creti, 10 minute prezentare. Domnul Cleti. Mulțumesc, domnule președinte, pentru inițiativa de a invita mai multe directorate generale să-și prezinte uh, bugetele și activitățile pe 2021. Dincolo de activitatea și volumul bugetar, noi ne bucurăm să vă prezentăm cum se concepe bugetul Parlamentului cu obiectivul de a susține fiecare deputat în exercitarea mandatului său parlamentar. DG Finance intervine în procesul bugetar al Parlamentului de două ori. Pe de o parte, ca în calitate de coordonator administrativ responsabil cu pregătirea bugetului Parlamentului, pe de altă parte cu ordonator delegat care se ocupă de gestionarea drepturilor sociale ale deputaților, finanțarea uh, grupurilor politice ca și partidele politice și fundațiile politice europene. De aceea, după o scurtă prezentare a funcțiilor DG Finance, vă voi prezenta pe scurt procedurile uh, financiare și administrative precum și uh, liniile generale ale proiectului pentru 2021. Și apoi, în calitate de ordonator delegat, vă voi prezenta uh, creditele specifice ale DG Finance. Deci, uh, dați-mi voi să vă spun care sunt, în primul rând, domeniile de activitate DG Finance și câteva cifre cheie. DG Finance sau DG Finance are trei direcții cu 14 unități, 222 de colegi, Uh, dintre care 22 agenți contractuali și restul funcționari. 60% uh, suntem uh, la Bruxelles, 40% la Luxemburg și bugetul total gestionat este de 86 de milioane. Direcția A, servicii financiare, are patru unități care participă toate cu rol de coordonare transversală și asigură susținerea celorlalte servicii ale Parlamentului. Astfel, unitatea bugetară are drept uh, principală acțiune coordonarea bugetară prin această procedură bugetară de care vorbim. Unitatea centrală este specializată în asistența de reglementare, unitatea contabilitate trezorerie se ocupă evident de contabilitate și asigură toate operațiunile de trezorerie în exclusivitate și apoi există o unitate dedicată uh, Uh, gestionării uh, uh, IT bazată pe tehnologia SAP de la 1 ianuarie. Câteva cifre. Sumele, plățile, 1 miliard 842 de milioane în 2019, ceea ce reprezintă 658.000 de operațiuni de trezorerie, 25.600 de facturi și 49.000 documente contabile. Direcția Drepturi Sociale Deputați are patru unități. O unitate univers, un, orizontală, portalul membrilor, modalitatea privilegiată de contact între deputați și asistenți pentru lansarea cererilor de rambursare și obținerea informațiilor legate cu drepturile sociale și financiare și o unitate specializată cu salariile, rambursările, cheltuielile de uh, Uh, călătorii, asistența parlamentară. Câteva cifre și aici. Uh, am gestionat 234 uh, de milioane de euro, 76.000 de cereri, 4.154 cereri de rambursare pentru costuri de boală, 8.268 de contracte de angajare și 218.000 de lichidări de cheltuieli de voiaj. Deci asta ca să vă arăt care este dimensiunea operațiunilor. În fine, uh, ne ocupăm de uh, finanțarea uh, voajelor externe. E vorba de proceduri de finanțare a partidelor politice și fundațiilor politice pentru suma de 103 milioane, asistența deputaților non înscris 65 de milioane și finanțarea asociațiilor europene 42 de milioane. A doua parte a prezentării mele prezintă procedura administrativă și politică pentru bugetul 2021, o procedură pe mai multe luni, în cursul căreia sumele creditelor sunt elaborate mai întâi pe plan administrativ și apoi sunt sub, supuse deciziei noastre finale ca autoritate bugetară. Procedura de elaborare a PEP este prezentată pe acest diapozitiv. Ea durează între 4 și 5 luni și se împarte într-o fază administrativă și una politică pe domenii de responsabilitate. Secvența este următoarea, o, o fază pregătitoare care începe cu o notă de instruire asupra ordonatorilor și audierea acestora cu DG Apoi arbitrajul secretarului general, și finalizarea raportului acestuia privind uh, uh, cheltuielile uh, provizorii, raport care v-a fost prezentat ieri. Deci faza politică începe cu prezentarea acestui raport, după aceea e o fază de conciliere conform regulilor Parlamentului, apoi proiectul provizoriu al Parlamentului, al Comisiei noastre și a Parlamentului în plenară în acest proces. Aș vrea să insist asupra două puncte care sunt mai puțin cunoscute. Actele politice, instrucțiile, dator, instrucțiunile date ordonatorilor și audierile. În pregătirea cererii uh, bugetare, uh, trebuie îndeplinite obiective comune care rezultă din orientările poliției cele mai recente, descărcări sau deciziile biroului și din principiile bunei gestiuni financiare prescrise de regulamentele financiare. Printre obiectivele pe 2021 vreau să subliniez ce a subliniat și raportorul ieri și anume credibilitatea Parlamentului European ca uh, autoritate bugetară depinde și de capacitatea de a-și gestiona propriile cheltuieli conform principiilor bunei gestiuni financiare și ale disciplinei bugetare. Fiecare ordonator este invitat să facă o analiză aprofundată pentru fiecare linie bugetară și sunt peste 200 pentru a vedea care sunt activitățile abandonate, proiectele terminate, activitățile vechi renoite și activitățile noi sau care își cresc volumul cu cifrări distincte Uh, și cu referință la decizia autorităților politice. În fine, procedura pentru 2021 este încă marcată de retragerea uh, Marii Britanii din Uniune care, și, evident, de negocierea noului cadru financiar uh, multianual. Rezultatul audierilor bugetare poate duce la constatări interesante. Dacă ne uităm cu atenție și după examinarea atentă a raportorilor noastre, Uh, o primă analiză a permis să se identifice nevoile cele mai juste și chiar o reducere a celor decrete pentru direcțiile generale. După acest exercițiu, 1,26% din sume au putut uh, fi uh, reduse din cele inițiale ale ordonatorilor și asta s-a făcut sub arbitrajul secretarului general. Acum, după discuția pe procedură, haideți să vedem în a treia parte a procedurii care sunt uh, liniile principale pentru uh, uh, proiectul provizoriu al Parlamentului European pentru exercițiul 2021. Voi uh, prezenta parametrii utilizați, prioritățile, marile mase bugetare, uh, comunicarea între cheltuieli obligatorii și cele ajustabile, cheltuielile de multilingvism și creditele gestionate de direcțiile generale. Parametrii sunt un element esențial în evaluarea creditelor. E vorba de a armoniza pregătirea tuturor donatorilor, de a fixa și a stabili o evaluare cât mai corectă a activităților parlamentare și să armonizăm principalii parametri cu celelalte instituții. În special, importantă este rata inflației așteptată după tipurile de cheltuieli care pot urma un index conform criteriilor statutare sau contractuale de cheltuire de fapt, niciodată nu este o simplă continuare a, și o reaprobare a creditelor, ci o evaluare rezonabilă a naturii cheltuielilor în funcție de volumul uh, și activitățile așteptate și în funcție de evoluțiile prețurilor conform constrângerilor statutare și contractuale. Secretarul General deja a prezentat ieri detaliat prioritățile exercițiului 2021. Acesta se rezumă în felul următor. Comunicarea cu cetățenii, proiecte imobiliare multianuale, securitate, modernizarea infrastructurilor și serviciilor de conferință, evoluțiile informatice și, în fine, un Parlament mai verde și mobilitate durabilă. Iată o bună imagine a utilizării creditelor în acest grafic uh, pe care îl vedeți aici, privind repartiția maselor bugetare. 712 uh, milioane uh, reprezintă cheltuielile cu personal statutar, apoi cheltuielile directe ale deputaților, care reprezintă 20% din credit, al treilea, credit, al treilea element semnificativ, eh, cheltuielile legate de infrastructură și pă, eh, clădiri, 253 de milioane, 12% din buget și așadar 66% din buget de, sunt dedicate deputaților, personalului și uh, clădirilor și restul de 40% se împarte între prestațiile lingvistice, informatice, finanțarea campaniei de informare și comunicare și cheltuielile legate de partidele politice și grupurile politice. Următoarea imagine vă prezintă o comunicare Uh, un raport al bugetului uh, împărțit în uh, obligații statutare, investiții și alte cheltuieli. Această distinție e foarte importantă ca să vedem care este marja de manevră în evaluarea creditelor bugetare. Prima categorie nu are niciun fel de flexibilitate, nici în volum, nici în evoluția prețurilor. De exemplu, numărul deputaților e fixat de tratat, uh, costurile sunt fixate de activitatea parlamentară, care se bazează pe regulile din statut sau din aplicarea statutului, cu funcție de evoluția prețurilor. Numărul de funcționare fixat prin organigramă, evoluția salariilor răspunde aceleași reguli statutare și se aplică aceeași metodă ca și la salariile deputaților. În fine, finanțarea structurilor politice trebuie să permită o structură juridică, o securitate juridică a acestor structuri, deci asta limitează marja de manevră. În ce privește cheltuielile administrative contractuale, regulile de indexare prevăzute în contracte se aplică unui volum de cheltuieli dat și, în fine, marja de manevră uh, rămâne la investiții, la oportunitățile în sine și oportunitatea lor și la programarea unui exercițiu bugetar sau altul care poate fi supus unui arbitraj la un moment dat. O altă chestiune abordată se referă la costul multilingvismului, care este o particularitate unică a Parlamentului European față de Parlamentele Naționale. Iată tabloul diferitelor componente ale costurilor de multilingvism care se ridică în total la 459 de milioane și reprezintă 22% din bugetul Parlamentului. Aici e vorba de cheltuieli directe și indirecte indirect, de personal, uh, care în total sunt 428. Uh, uh, colegii mei, director general, își vor prezenta imediat bugetele respective. Aici avem repartiția bugetară între direcțiile generale, fără surprize. Cele mai importante cheltuieli reflectă uh, ce am văzut în imaginea anterioară. Deci DigiPers are cele mai mari uh, cheltuieli, 1 miliard 34 de milioane, apoi DigiFins 996 milioane și uh, acum permiteți-mi să închei această prezentare uh, uitându-mă la creditele prevăzute de DigiFinance pentru finanțarea deputaților la structurilor politice ale Parlamentului. Cele mai mari cheltuieli legate de deputați se referă la asistenții parlamentari, 215 milioane uh, prevăzute pentru 2021. Apoi alte două cheltuieli echivalente în volum, și anume salariile deputaților, 80 de milioane și cheltuielile de voiaj, 78 uh, uh, de milioane. În total sunt 40 de milioane cheltuieli de voiaj. Profit de acest diapozitiv ca să răspund la două întrebări care s-au pus ieri. Evaluarea asistenților parlamentari se Uh, face înmulțind 705 uh, deputați ori 25.400 de euro pe lună, uh, mulțumit cu 12 luni. De obicei, în al treilea an de mandat, deputații au tendința de a-și folosi mai optim anvelopa financiară și constatăm că se recurge deja la mai mult al patrulea asistent sau la mai mulți stagiari remunerați. Asta explică creșterea sumei, în ciuda faptului că Numărul de deputați e mai redus acum față de înainte de Brexit, dar mm, Uh, pentru ia, uh, reducerea s-a făcut abia la sfârșitul lunii ianuarie, reducerea numărului de deputați. Și calculul s-a făcut pe un cost mediu uh, de funcționare pe săptămână de acțiune, ținând seama de uh, prezența deputaților și uh, uh, costurile și creșterea costurilor de voiaj, raportat la numărul de deputați în activitate. Uh, constatăm o creștere a cheltuielor în săptămâna de mini-sesiuni la Bruxelles, printr-o creștere a participării deputaților, o creștere de 900.000 pe an, o creștere a costurilor pentru sesiunea de la Strasburg și un efect prevăzut de inflație de 2,3% care se aplică costurilor de cazare. În fine, acum ne uităm la costurile finanțării grupurilor și structurilor politice. Personalul grupurilor politice uh, 100, aproape 112 milioane de euro, iar uh, cheltuielile pentru grupurile politice 65 de milioane față de 46 de milioane pentru partidele politice europene și 23 de milioane pentru fundațiile politice. Este al doilea mare sector de activitate și ordonator uh, la DigiFinance, ordonator de credere la DigiFinance. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt gata să vă răspund la întrebări. Mulțumesc foarte mult. Uh, ne oprim Ați avut 5 minute în plus a, și v-am lăsat să uh, îl uh, folosiți pentru că mi s-a părut important, însă cealaltă DG-uri au 5 minute realmente și chiar o să vă tai microfonul pentru că altfel uh, nu mai reușim să respectăm niciun program și acum dau cuvântul membrilor care doresc să pună întrebări. Domnul Șastel, aveți un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director general, vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Am două întrebări. De fapt, la prima ați răspuns oarecum. E întrebarea pe care am pus-o și ieri secretarul general. Se refera la creșterea cheltuielor cu asistenții parlamentari. Cred că Explicația dată este corectă, dar nu sunt uh, convins în legătură cu cheltuielile de voiaj care continuă să crească, deși suntem mai puțin deputați. Deci, uh, uh, ați răspuns, dar vă cer totuși cu explicații uh, complementare. Și, în fine, în ce privește lucrările la Luxemburg, clădirea de acolo, dar nu, de fapt nu mă refer la lucrări, ci modul de finanțare, pentru că în ultimii ani deja s-a folosit tehnica uh, a, uh, adunării uh, resurselor. Credeți că folosim aceeași uh, Uh, tehnică și aici. Uh, care este interesul utilizării acestei tehnici față de impactul financiar pe care l are? Merci, Monsieur le Président. Effectivement, la façon de financer est entre vos mains. Et nous avons présenté... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Proiectul imobiliar pentru clădirea din Luxemburg. Pentru acesta am sesizat instanțele, am sesizat uh, instituțiile corespunzătoare pentru realizarea acestui proiect. Avem 450 de milioane aproximativ pentru acest proiect, pe care l-am putea obține fie recurgând la un împrumut, lucru care acum este posibil prin regulamentul financiar adoptat acum 2 ani, fie înscriind nevoia de finanțare prin uh, numerarul necesar în anul de construcție a clădirii, dar uh, există cumva o, o abordare oarecum neuniformă de la un an la altul în materie bugetară. Însă dacă autoritatea bugetară va considera că e cazul să se aloce 100 de milioane în plus în anul în care acești bani vor fi necesari construcției, noi vom fi încântați să îi avem banii aceștia în linia bugetară, dar dacă nu, avem din 2 miliarde de euro, riscăm să ne pomenim cu 1, 2, 3% din bani neutilizați. La ordonatorii de credite, apelurile la oferte pot fi amânate, pot fi și anulate și mai este un principiu major, nu putem să ne aflăm în deficit la sfârșitul anului. Deci e necesară o oarecare marjă de siguranță de circa 1% pentru a evita această situație. Prin urmare, există posibilitatea ca la sfârșitul anului să se mobilizeze creditele neutilizate, dar numai autoritatea bugetară, printr-un transfer de credite pe, pe care ar putea decide să le efectueze, poate hotărâ în acest sens și banii pot fi folosiți și mobilizați de-a lungul construcției pentru a face în așa fel încât interesele suprapuse, care, încât dobânzile suprapuse, dobânzile care se acumulează între momentul încheierii uh, lucrării și momentul rambursării banilor pentru proiect, să nu creeze dificultăți. La fel și dobânzile din uh, uh creditul care s-ar face pentru obținerea banilor. Oricum ar sta lucrurile, la un moment dat banii aceștia trebuie plătiți. Important este să facem în așa fel încât să existe mai multă flexibilitate pentru anii următori și mai multe oportunități, mai multe alegeri bugetare pentru administrație că banii aceștia sunt mobilizați la începutul sau la sfârșitul exercițiului e același lucru însă cred că menținerea flexibilității pentru viitor și evitarea plătirii, dobân plătirii dobânzilor și de credit și de alte tipuri reprezintă o bună justificare economică de a mobiliza cei 2% la sfârșitul anului. Mulțumesc, domnul Ozacov, un minut. Yeah, thank you. Um, <clears throat> one question is about Brexit and about the um, Is it possible to get all information on all possible lines away? Am putea dispune de toate aceste informații, cât și de consecințe pentru Parlamentul European ca să vedem ce se întâmplă, consecințele uh, Brexit pentru că vom avea și obligații de descărcare bugetară în plus, acum că ne-au părăsit colegii britanici, aș vrea să am, am o imagine de ansamblu asupra tuturor acestor lucruri. Un al doilea lucru la care voiam să mă refer îl reprezintă uh, metodologia. Rezultatele acestei uh, deblocări de fonduri. S-a vorbit despre procentele legate de cheltuielile electorale. Dar aș vrea să înțeleg dacă aici sunt cuprinse în această uh, perspectivă și partidele antieuropene? Cum evaluați dumneavoastră aceste cheltuieli? Apoi, crește numărul vizitatorilor la Casa Europei. Care vor fi rezultatele acestor uh, campanii, dacă vrem să încurajăm pe oameni să viziteze Casa Europei? Strict metodologic, dacă se poate să ne spuneți. Ultima parte a întrebării este pentru DGCOM, deci sugerez să primiți un răspuns ceva mai târziu când vor interveni cei de la DGCOM. Domnul Cleti, Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu plecarea colegilor dumneavoastră britanici, această chestiune se reflectă în bugetul pentru anul 2020. Avem deja credite numai pentru ianuarie și nu pentru lunile următoare. Apoi, în ce privește economiile, toate posturile, nu toate posturile deputaților britanici au dispărut, deși s-a trecut de la 751 la 705 membri, 27 de posturi au fost redistribuite către alte state membre, deci economia nu e decât de 46 de posturi. În medie, potrivit uh, cheltuielilor sale de călătorie și așa mai departe, un deputat costă între 500 și 600 de mii de euro pe an. Logic vorbind așadar, ar trebui să existe un anumit, linii, un anumit număr de linii bugetare că mai, mai reduse. Însă anul trecut a fost un an de tranziție pentru deputații britanici. Cei care au fost aici pentru o perioadă mai lungă de timp vor avea 24 de ani de indemnizație tranzitorie, aceiași, aceiași bani ca și salariile dumneavoastră, iar 46 e un număr prea mic ca să putem să-l reflectăm uh, în uh, calcule. Nu putem să um, eliminăm 46 de birouri. Numărul de um, funcționari din comisiile parlamentare nu va scădea pentru că în fiecare comisie sunt 2-3 um, eurodeputați britanici care nu mai vin. Deci, doar costurile cu eurodeputații vor dispărea, nu și cele aferente, cele conexe. Am făcut, deci, socotările în rest cu 705 eurodeputați și cu nu 751 pentru restul lunilor anului. Cât privește campania de publicitate, de sensibilizare, o voi, îl voi lăsa pe coleg să răspundă, în ceea ce privește grupurile politice. Acestea nu au beneficiat pentru campania electorală europeană de credite suplimentare, dar fundațiile și altele asemenea au beneficiat de uh, mai mulți bani, pentru că potrivit regulamentului 1141 care definește partidele și rolul lor la nivel european, aceste partide au rolul de a structura gândirea politică în Europa. Și de a transmite, de a difuza principalele curente de gândire politică la nivel european. Ca toate aceste partide și-au primit uh, banii alocați potrivit uh, regulilor în vigoare, și anume bugetul total pe care îl alocați în linia bugetară potrivită în cadrul Parlamentului European se repartizează în funcție de numărul de eurodeputați ce aparțin fiecăruia dintre aceste partide europene. Madame Armand. Clotilde Armand. I just want to, to uh, I'm a little bit confused and I'm nu prea înțeleg și îmi cer scuze pentru că am întârziat câteva minute, însă voiam să înțeleg mai bine. Facem o comparație între 2000, bugetul 2021 și bugetul 2020? Sau vorbim despre ce s-a cheltuit concret și cum, cum se face comparația aceasta? C'est toujours un indicateur intéressant. Rata creșterii de la un an la altul e întotdeauna un indicator interesant. Tocmai de aceea, ieri, secretarul general ne-a prezentat această rata creșterii arătând că e 3,5%. Ce conține această rata creșterii? După cum am arătat mai devreme, pornim de la un volum de activitate cunoscuți și pe care am încercat să le estimăm și încercăm să vedem care va fi evoluția prețurilor care se aplică acestui volum de activitate. Pentru indemnizațiile eurodeputaților și salariile funcționarilor, de exemplu, avem o indexare prevăzută într-un regulament al Parlamentului și al Consiliului cu privire la metoda privind salarizarea și E vorba de 2,6% începând cu 1 iulie 2021 și 2,5% la 1 iulie 2020. Ei, rata aceasta se aplică evaluărilor masei salariale a deputaților, asistenților, funcționarilor. Cât privește celelalte indemnizații, de exemplu indemnizațiile dumneavoastră de uh, cheltuieli generale, de călătorie, de sejur, inflația de la 1 octombrie din fiecare an este rata care se aplică și pentru aceasta avem o mm, dispoziție armonizată a Comisiei Europene care se aplică tuturor bugetelor, tuturor instituțiilor. Și o a treia categorie o reprezintă contractele și aici aplicăm clauza de indexare prevăzută în contracte, pe care o aplicăm uh, acolo unde contractul se execută. Dacă avem un contract de închiriere la Luxemburg, indicele costului de uh, construcție pentru construcții, pentru imobiliarele din Luxemburg se va aplica la, la Paris, luăm de la biroul de informații din Paris rata de inflație um, estimată pentru Paris și așa mai departe. Deci, pentru fiecare categorie de cheltuieli, aplicăm indicele care riscă să uh, ducă la o creștere a cheltuielilor de la un an la altul și astfel obținem o rată a creșterii pe totalitatea bugetului 2021 față de 2020. Busselager. Mulțumesc, domnul Buselager. Am o întrebare am câteva întrebări asemănătoare. Pare destul de straniu că sunt o serie întreagă de linii care se leagă strict de sumele pentru membrii și care cresc și acestea. Deci vreau să reiterez următoarea idee. Dacă înțelegem clar care sunt efectele reducerii cifrelor, și putem, atunci ar trebui să vedem de ce cresc totuși aceste cifre. Fiindcă dacă ne uităm peste costurile de călătorie ale membrilor sau ale personalului în momentul de față, dacă ne uităm peste alt personal din afară, uh, de asemenea secretariatul și șoferii și așa mai departe, ne-am fi așteptat să vedem o reducere a creșterii per membru. Deci vrem... Come from which are directly related, I think would uh, help us a lot. Iar din punctul de vedere al ecologizării bugetului, sunt multe informații cu privire la efectele dioxidului de carbon, emisiilor de dioxid de carbon asupra fiecărei linii. Am vrea să știu pentru fiecare clădire cum stau lucrurile. De exemplu, acea creștere de 12,3 a costurilor a, pentru consum. Cum se reflectă acestea în, în, în dioxid de carbon? E o creștere a prețurilor? O creștere a consumului de energie? Cum putem să ne asigurăm că totul rămâne durabil? Am vrea deci mai multă claritate în legătură cu aceste aspecte. Asta ne-ar ajuta mult. Mulțumesc. Ultima întrebare nu cred că este adresată domnului Cleti, dar prima, da, vă rog. Domnule președinte, vă mulțumesc încă o dată. Când facem uh, o comparație între bugetele 2021 și 2020, pentru baza aceasta de deputați trebuie să ținem seama de faptul că bugetul pentru 2020 se calculase deja cu 11 luni cu 705 eurodeputați și doar cu luna ianuarie cu 751. Prin urmare, efectul este marginal pentru acești 46 de eurodeputați suplimentari doar în luna ianuarie din anul 2020. Ca atare, constatăm că evoluția aceasta reprezintă o evoluție uh, sub formă de volum pe fiecare europarlamentar? Domnul președinte, întrerupe. Uh, mă scuzați, dar deja ați dat un răspuns la tema aceasta. Trebuie să fiți atent la... să nu <laughs> dați aceleași răspunsuri la întrebările care vi se adresează. Vă rog. Mulțumesc. Deputații au uh, menționat toate aceste lucruri și s-a discutat despre ei, dar avem și cu 150 mai puțin asistenți și voiam să știu dacă există efecte și asupra lor și dacă sunt și uh, soluții de tranziție cu privire la aceștia care trebuie găsite. Mulțumesc. I think that has already been answered. Cred, cred că s-a dat deja un răspuns anterior în prezentarea inițială, dacă am înțeles eu bine, exista deja răspunsul. Dar foarte pe scurt, domnule Cleti, vă rog. Foarte succint, asistenții nu sunt plătiți decât în limita celor 25 de milioane de euro pe lună, deci alte cheltuieli nu sunt de plătit asistenților britanici, care și așa nu erau foarte mulți, pentru că în 2019 existase destul de multă incertitudine cu acea întârziere de două ore a Brexitului. ului deci n-au mai fost angajări după alegeri în 2019 pentru eurodeputații britanici. Mulțumesc. Și acum îi dau cuvântul domnului Jaime Duș, Duc, de la DG Comp. minute, vă rog, nu mai mult. Duc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a vă prezenta marile priorități ale politicii de comunicare a Parlamentului pentru 2021 și elementele bugetare care decurg din aceste priorități, ambele fiind rodul deciziilor pe care le-au luat birourile acestei instituții. Nu voi insista foarte mult pe rolul DGCOM, cred că îl cunoaște toată lumea. Noi suntem aici pentru a vă prezenta o informare exhaustivă și nepărtinitoare pentru uh, cetățenii europeni prin mass media sau prin orice alt mijloc de transmitere a informației către mase. Pregătim într-un fel terenul pentru activitățile de comunicare ale grupurilor politice și ale eurodeputaților înșiși. Așa cum s-a spus mai devreme și cum a spus și secretarul general ieri, comunicarea va fi una dintre prioritățile principale ale instituției pentru 2021 și cred că pentru întregul mandat, pentru întreaga legislatură. E foarte important să îi informăm pe cetățeni în legătură cu ce fac instituțiile europene, cu impactul deciziilor lor asupra vieților cetățenilor și cu privire la plusvaloarea acestora importante toate aceste lucruri, mai ales acum când sondajele ne spun că cetățenii au mari așteptări de la activitatea Uniunii Europene, care se desfășoară la nivelul Uniunii Europene. Am asistat la o creștere majoră a capacității noastre de a ajunge până la cetățean prin intermediul unui număr mare de platforme sau de instrumente, offline, online, prin intermediul mass media, prin intermediul unor multiplicatori, prin campanii, prin activiști în statele membre. Nu o să vă dau acum toate cifrele, sunt nenumărate, dar uh, parlamentarium a fost al, deja vizitat de 7,5 milioane de persoane, pardon, 2, se corectează vorbitorul, 2,5 milioane de persoane. La Strasburg uh, au fost un milion de uh, vizitatori, uh, la Helsinki 530 de mii în, în primul an, un milion în, două, în 2019 la Bruxelles, 300 de mii la Strasburg, cât privește mass media, prezența Parlamentului European în mass media a crescut exponențial. Nu voi face o comparație între 2018 și 2019, pentru că din cauza uh, alegerilor am putea greși, dar voi face o comparație între alegerile din 2014 și 2019. Ultima dată, prezența Parlamentului în uh, uh, știri fiind de două ori mai mare decât în 2014. A crescut de asemenea major numărul persoanelor care au vizitat site-ul, 640.000 de, pers de persoane au văzut video, avem fani pe Facebook, urmăritori pe Twitter și așa mai departe. Dar putem să... Pot să dau mai multe detalii dacă doriți în legătură cu acest test pe care l-au reprezentat aceste alegeri. Cred că și campania a fost diferită, ea a fost pusă la punct în interiorul serviciilor. Am făcut apel la mobilizare, la participare, și pentru asta a fost necesar un efort foarte mare și online și prin uh, eforturile uh, celelalte de mobilizare a cetățenilor au fost campanii descentralizate cu ținte specifice, cu uh, softuri folosite în special pentru tineri. Deci, această participare suplimentară din 2019 nu este rodul doar al campaniei pe care am realizat-o, dar asta nu înseamnă că n-am făcut o campanie care a reprezentat unul dintre vectorii ce au dus la această creștere a participării, mai ales în rândurile tinerilor. Printre lecțiile pe care le-am învățat, printre învățămintele trase, este aceea că nu se poate începe o campanie cu un an înainte de alegeri. Ea trebuie să fie permanentă. Nu putem să informăm pe cetățeni cu privire la activitatea Parlamentului European doar cu 12 luni înainte de alegeri. Ea trebuie să se realizeze informarea aceasta de-a lungul întregii legislaturi. Mă este și motivul pentru care, pentru 2021, a crescut în substanțial volumul creditelor pentru ceea ce numim noi capacitatea de campanie, ceea ce am început deja, cu o campanie privind IMM-urile, a început destul de rapid față de campania privind conferința pentru viitorul Uniunii Europene. A doua mare prioritate, Europe Experience, și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări pe tema aceasta, desigur, însă cred că există practic unanimitate cu privire la faptul că trebuie să rămânem aproape de cetățean, cetățeanul de rând care nu are posibilitatea să se deplaseze la Bruxelles sau la Strasburg. Potrivit cifrelor de care dispunem și care au fost deja menționate, aceasta este o investiție care își merită eforturile. Sigur, mai există o investiție importantă legată de spațiul audiovizual și, desigur, investițiile în tineri, în special prin uh, organizațiile European Youth Event și dacă doriți eh, să-mi alocați timp suplimentar pentru a vă da mai multe detalii despre toate aceste subiecte, vă stau la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, domnule Șastel. Mulțumesc, domnule președinte. V-am ascultat cu multă atenție și cred într-adevăr că, sintetic, ni s-au oferit prioritățile pentru 2021. V-ați referit la campania de informare cu privire la viitoarele alegeri europene, care va trebui să se extindă pe durata a mai multor ani. Suma din 2021 prevăzută pentru acest lucru este o sumă mare. Eu aș vrea să știu cu trei ce, fel de, ce, ce, se va, ce se va întâmpla cu 3-4 ani înainte de alegeri? Eu aș vrea să știu, nu, mi se spune ce se face anul acesta, aș vrea să știu ce vom face în următorii 3-4 ani. În ceea ce privește parlamentarium, vreau să înțeleg mai bine uh, mecanismele, cum funcționează. Vom, ne vom baza pe agenți, pe agenți locali, pe punctele noastre de contact locale, vom forma noi niște agenți care vor fi itineranți, vor circula în întreaga Europa. E o, o întrebare pe care o adresasem deja ieri și secretarului general. V-ați referit deja la succesul European Youth Event. Din motive de justiție socială, Aș dori, dacă se poate, să ne faceți o informare cu privire la costurile pe care acest eveniment le-a reprezentat, costurile pentru călătoria și uh, cazarea tinerilor care vin să participe la acest eveniment. Vă mulțumesc anticipat. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Chastel. În legătură cu campania din 2021, problema este să continuăm să fim în starea de spirit de campanie. DGCOM nu are cum să inventeze ea subiecte. Urmăre, urmează programul instituției. An, anul acesta facem un efort deosebit pe marginea uh, IMM-urilor. Am înțeles că instituțiile hotărăsc, uh, dar, dar ce, instituțiile sunt cele care iau decizii pe teme concrete. În 2021, sigur, se vor face eforturi suplimentare deosebite în legătură cu viitorul conferinței, prin, uh, conferinței pentru viitorul Europei. Uh, și dacă se dorește ca aceasta să fie un succes, la sfârșitul lui 2022, practic, uh, ne vom afla în ultima etapă dinaintea alegerilor viitoare. Și de, pentru asta trebuie să consolidăm birourile de informare, birourile de legătură din statele membre, să creștem capacitatea și prezența noastră în mass media, mai ales în mass media regionale, care sunt adesea se bazează mai mult direct pe Europa pentru a le, da, pentru a le transmite uh, informațiile despre Uniunea Europeană. Cât privește agenții parlamentarium, sunt trei modalități diferite de a funcționa. Mai întâi, personalul birourilor noastre de legătură este cel care se ocupă de unele aspecte și pentru tot ce este mobil itinerant, probabil că ne vom baza pe agenții locali. Uh, pentru că e mult mai ieftin în felul acesta decât să angajăm funcționari care să se plimbe prin toată Uniunea Europeană. Și să nu uităm că avem și acorduri cu Comisia și în aceste acorduri cu Comisia se arată că și comisia pune la dispoziție personal. Cu alte cuvinte, atunci când intrați într-o clădire Europa Experience la Copenhaga, la Ljubljana sau la Berlin, vă întâlniți cu personal nu doar din partea Parlamentului European, ci și cu personal al comisiei. În rest, există trei modalități diferite pentru a finanța grupuri de vizitatori, cu totalit acoperirea totalității cheltuielilor sau doar a unei părți din acestea. În bugetul nostru avem o linie pentru a veni în ajutorul grupurilor dezavantajate din motive sociale sau economice, pentru 2020 vom, vom finanța 54 de grupuri uh, de tineri prin astfel de bilete. Finanțăm și grupuri de tineri care participă în mod activ, care ei înșiși vin și propun activități. În 2020, de asemenea, vom avea circa 50 de alte grupuri care vor fi finanțate în felul acesta. Și apoi mai avem și finanțări prin sponsorizare, așa cum sunt sponsorizați și vizitatorii aduși de diferiți eurodeputați nu doar la Bruxelles sau la Strasburg, pentru a urmări uh, uh, activitatea grupurilor, ci și pentru a participa la alte evenimente, potrivit sau finanțarea se va face potrivit uh, regulilor care se fac, uh, care se aplică vizitatorilor care vin în sediile de lucru ale uh, instituțiilor. Doamna Vinții. Mulțumesc. Apropierea față de cetățeni este foarte importantă. De aceea aș vrea să știu cum ar trebui să ne imaginăm aceste, parla- aceste parlamentari mobile în practică. Se deplasează de la o capitală a unui stat la altul sau de la o regiune la alta. Există vreo legătură cu expozițiile European Experience? Unde sunt acestea de găsit? Dacă m-aș hotărâ să le vizitez? Și dacă aș dori să informez pe cetățenii noștri cu privire la acestea. Și aș vrea să știu dacă există uh, birouri de legătură care să se găsească în aceste clădiri sau în afara lor. Oui, donc en fait, il y a trois schémas différents, mais qui sont Sunt trei programe diferite, dar complementare. Avem Europa Experience mai întâi. Biroul a hotărât că acestea trebuie instalate în toate capitalele Uniunii Europene până la sfârșitul legislaturii. Donc, euh, une... Prin urmare, acesta este o prioritate foarte importantă și o prioritate reală și aș zice și ambițioasă. În același timp este clar că nu toată lumea locuiește în capitală sau se poate deplasa în capitala țării sale, de aceea am uh, creat uh, alte două scheme care se numesc uh, uh, jocul uh, mobil de role-playing. Deci, practic, poți să inviți uh, oamenii să joace rolul unui deputat la Bruxelles și în felul acesta pot să înțeleagă cum funcționează un parlamentar, ce face. Putem să facem asta în mod mobil, prin cooperare cu școlile, cu primăriile, cu tot felul de entități care doresc să coopereze cu noi prin uh, biroul de legătură și apoi al treilea element și care încă nu există dar în care vom intra în faza pilot, este așa numitul Mobile Parlamentarium. Parlamentariumul mobil este o cerere specifică a biroului Parlamentului să avem uh, autobuze sau camionete, cum uh, găsim de multe ori în multe activități politice și nu neapărat politice, care, deci camioane care să meargă în zonele rurale izolate, în zonele unde e mai greu să organizeze activități și, evident, uh, nu e vorba să te oprești într-un oraș uh, pur și simplu și să trimiți acolo, să deschizi ușa uh, autobuzului. Nu e vorba de o activitate care se face în coordonare strânsă cu autoritățile locale, regionale, cu asociațiile care sunt uh, interesate de activitățile europene și în măsura în care este posibil cu participarea directă a deputaților. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci dau cuvântul doamnei Lina Linus, DJ Inlo. DJ Inlo. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta uh, directoratul nostru general pentru infrastructură și logistică, urmat apoi de prezentarea domnului Silvia, uh, Silvia Pereira. Ieri, colegii mei s-au referit pe scurt la aceste lucruri. Însă, foarte pe scurt, pentru a face o legătură cu ceea ce a spus domnul secretar general ieri, în uh, timpul ultimului mandat s-a pus accentul în mod special pe îmbunătățirea condițiilor de lucru atât a membrilor cât și a uh, staffului în toate cele trei instituții și acest lucru a fost, uh, bineînțeles, implementat de uh, DG-uri. De asemenea, am îmbunătățit uh, oferta pentru vizitatori și continuăm să facem acest lucru. Continuăm așadar cu această linie politică și în uh, mandatul acesta, valabil pentru, respectiv în propunerile valabile pentru 2020-2021. În ceea ce privește strategia imobiliară, s-a solicitat ieri dacă ar fi posibil să fie acesta uh, declarată mai clar. Um, într-adevăr, biroul s-a hotărât cu privire la o strategie pe termen lung pe care vă vom pune la dispoziție tuturor. Există anumite linii care uh, trec prin întreaga strategie. În primul rând este vorba despre o umbrelă de mediu foarte bine dezvoltată. Încercăm să îmbunătățim eficiența energetică, standardele de mediu, să construim uh, întotdeauna uh, și să introducem în clădirile și infrastructura noastră tot ceea ce este mai modern pe piață, uh, serviciile de logistică, serviciul de mașini, uh, îndepărtarea sticlelor de plastic din reuniuni. Toate aceste lucruri sunt inițiate și încercăm să respectăm liniile politice începute. Încercăm să îmbunătățim oferta pentru vizitatori, Europe Experience, după cum spunea și domnul Duc, Um, biroul a uh, decis implementarea de plină a Europe Experience uh, până în 2024 și asta în toate celelalte state membre în care nu există acest proiect deja. Suntem uh, de asemenea partener al DigiSafe în îmbunătățirea siguranței și securității clădirilor noastre și încercăm în același timp să ne interconectăm clădirile și să închidem și acea lacună care există aici la Bruxelles Și în ceea ce privește bugetul pentru 2021, înainte să mă refer la acesta, aș vrea să spun că bugetul Digi Inlo nu a fost niciodată unul linear. Noi suntem o direcție care oferă servicii și uh, folosim, uh, ne folosim mult de achizițiile publice. De fapt, nu uh, utilizăm altceva decât procedura de achiziții publice. Avem 600 de contracte în derulare și, ca urmare a diferitelor schimbări pe piață, prețurile variază. Și pentru a anticipa o întrebare, respectiv pentru a răspunde la întrebarea domnului Bozelager, prețurile în creștere uh, la energie se datoresc uh, reacției de pe piață. Ele cresc așadar pe piața uh, din Bruxelles, aici s-a constatat o creștere cu 28%, la Luxemburg însă am reușit să scădem prețurile datorită noi clădiri Adenauer, care reușește să își creeze, să-și genereze propria energie. Același lucru este valabil și pentru Strasburg, uh, unde sunt birourile de legătură, unde am reușit să scădem aceste costuri energetice. Deci, uh, reacția este, de fapt, o reacție la evoluțiile de pe piață. De asemenea, am avut o uh, descreștere în bugetul nostru, după cum a spus și domnul Cleti, care a rezultat în 2019 în uh, utilizarea de 236,4 milioane de euro, adică 99% din bugetul care ne fusese alocat. Acesta este un semn clar uh, pe care îl transmitem că în acest moment am uh, folosit aproape toți banii, deci 99% din banii care ne fusese alocați. De asemenea, urmărim directiva în domeniul energiei, renovarea clădirilor trebuie făcută an de an. Creșterea din 2021, creșterea bugetară, poate fi explicată prin proiectele Europe Experiences, de asemenea prin uh, pașii pregătitori în vederea renovărilor viitoare, care mai trebuie să fie decisă de către birou și autorizată de către autoritatea bugetară, clădirea SPAC și costurile aferente și încheierea uh, clădirii și a construcțiilor de la clădirea Adenauer din Luxemburg. Toate acestea sunt elementele principale care au dus la o anumită creștere, care este de 14,2 milioane în comparație cu bugetul din 2020. Deci o creștere de 6,3%, astfel încât bugetul nostru ajunge la 240,7 milioane. Mulțumesc foarte mult, domnule Șastel. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă, pentru prezentare. Ați evocat uh, spațiile Europa Experience, la fel ca și colegul noastră de la Digicom. Uh, pentru noastră este o mare provocare și imobiliară. Uh, nu știu dacă vom uh, reuși să extindem în toate statele membre acest spațiu. Aș fi vrut uh, ca în câteva minute să ne explicați logica contractelor deja existente și a birourilor. Uh, uh, așteptăm să vedem câte vor fi create în 2021, câte vor fi terminate, modificate, transferate și care, după ce, ce criterii ați folosit în toate aceste capitale. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o întrebare care, la care îmi este și ușor și foarte greu să răspund. În primul rând, lucrăm în cooperare strânsă cu Digi Communication în această privință. Suntem parteneri pentru ca această dorință a biroului să fie îndeplinită. Lucrăm în parteneriat și cu Comisia Europeană. În realitate, avem birouri de legătură în 36 de locuri. Deci, este vorba de capitale și în anumite state membre avem și un al doilea birou de legătură. Biroul dorește acum ca în aceste capitale să se găsească uh, birourile de legătură. Ele trebuie să fie peste tot. Acum sunt în uh, sunt la Bruxelles, la Strasburg, la Berlin, deci acolo avem astfel de spații, de asemenea la Helsinki, un model foarte diferit de celelalte, la Ljubljana, Copenhaga și în curând va fi deschis uh, un nou spațiu la Tallinn. Avem, uh, am uh, cercetat piața și în alte locuri unde uh, birourile urmau a își încheia contractul de închiriere și împreună cu Comisia și cu Digicom am făcut o prospectare a pieței în uh, trei loturi diferite. Asta înseamnă că căutăm spații publice pentru Europe Experience, de asemenea birouri pentru staful Parlamentului și, de asemenea, spații de birouri pentru uh, staful Comisiei. În felul acesta avem o oarecare flexibilitate și acesta ne oferă uh, posibilitatea de a alege ceea ce este mai bun în fiecare capitală. Și acest lucru se traduce și în costuri, bineînțeles, pentru că, spre exemplu, tendința în ceea ce privește uh, spațiile de birouri sunt diferite față de uh, ceea ce se întâmpla acum câțiva ani. De aici avem această flexibilitate de a putea progresa. Am făcut prospectări ale pieței uh, și la Dublin, la Paris, Roma, Praga, Stockholm și cât de curând, a, și în uh, Haga, și în curând vom deschide nouă alte astfel de spații și în felul acesta, în 2021, Uh, vom ajunge să mai avem de făcut foarte multe lucruri și asta în același timp. Apreciez comentariile care au fost făcute ieri de mai mulți membri, inclusiv doamna Keller, care a subliniat posibilitatea de a aduce și în uh, statele Europei uh, centrale și de est astfel de spații. Și m-am bucurat să aud uh, membrii spunând că este foarte important să oferim posibilități și să transmitem uh, acest mesaj atât de important uh, pe care îl oferă experiența europeană în toate părțile Europei. Președintele, mulțumesc. Alte comentarii sau uh, observații? Doamna Keller. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Linus, pentru această prezentare. O să reiau întrebările pe care le-am pus ieri domnului secretar general, dar erau întrebări foarte tehnice și la care el n-a putut să răspundă. Domnule director general, vreau să vă întreb în legătură cu întreținerea clădirilor a căror importanță am înțeles-o vizitându-le în detaliu. Există o linie bugetară specifică pentru că nu o găsesc în partea a doua, dar uh, încă sunt uh, nouă și mai învăț. Deci în acest tabel de investiții foarte importante, care se referă la uh, reparațiile acoperișului sau la fundații, deci lucruri care poate nu se văd uh, foarte mult, dar care sunt foarte importante pentru rezistența în timp a clădirilor. Deci, din aceste 3% investiții pentru îmbunătățirea calității clădirilor. Pe Europa experiența ați răspuns foarte clar. Am o a doua întrebare în legătură cu clădirea Altiro Spinelli. Am vizitat acolo transformatorul și cazanul de încălzire, dar iar n-am văzut aici o linie bugetară de date, poate îmi spuneți noastră, și apoi în ce privește clădirea Polan Spac există o linie de 12,3 milioane de euro la credit în partea a doua. Dacă puteți să ne explicați un pic, vă mulțumesc. Doamna Linus, mulțumesc foarte mult, doamna Keller, pentru aceste întrebări cât se poate de pertinente. În ceea ce privește întreținerea și renovarea facilităților tehnice din clădiri, respectiv centrul care uh, controlează întreaga clădire sau managementul uh, situațiilor de incendiu. Avem uh, planuri de investiții multianuale, deci un plan de renovare care merge în această direcție. Este valabil pentru ambele locuri în care avem clădiri mai vechi, deci și Strasburg și Bruxelles. Avem uh, un plan de investiții de 10 ani pentru acestea și costurile de investiții și de renovare se regăsesc la linia bugetară 2007 și poate putem să mergem împreună. Am uh, propus acest lucru, să mergem detaliat prin întregul buget, pentru că altfel uh, voi folosi întregul timp pentru a uh, face referire la fiecare linie bugetară. Deci vorbim despre această linie bugetară care este dedicată în mod normal renovării și lucrărilor de construcție. Contractele de întreținere și mentenanță se găsesc la uh, linia bugetară 20-27, care este uh, dedicată curățeniei și uh, mentenanței, deci inclus și aceste birouri de uh, legătură în cele trei uh, instituții în care uh, lucrăm. În ceea ce privește clădirea SPAC, avem uh, o decizie din partea biroului din uh, iulie 2018 referitoare la organizarea unei competiții, una unui concurs de arhitectură în vederea renovării uh, clădirii SPAC într-o manieră care să respecte mediul sau să construim de la zero clădirea. Cu, bineînțeles, o anumită marjă financiară care a fost uh, oferită și um, despre asta se mai discută încă. După ce uh, rezultatele acestui concurs de arhitectură vor fi prezentate, biroul uh, va lua o decizie cu privire la aceasta, fie va fi o renovare care să țină cont de mediu sau uh, o reconstrucție. După toate acestea, informațiile vor ajunge la autoritatea bugetară, deci uh, veți fi informați în permanență. De ce solicităm uh, finanțare pentru perioada de pregătire? Pentru că cele două opțiuni de renovare sunt foarte importante și trebuie să ne asigurăm că multe dintre facilitățile tehnice, cum ar fi centrul de interpretare, de exemplu, din instituție, care uh, reprezintă un spațiu tehnic foarte important în clădirea SPAC, e bine că acesta va putea fi transferat într-o altă clădire. Același lucru este valabil și pentru facilitățile dedicate jurnaliștilor, uh, sălile lor de întâlnire de acolo, centrul de presă și uh, sălile de ședință pentru organele de conducere din uh, instituții. Uh, sălile pentru chestori, pentru întâlnirea acestora, toate acestea vor trebui să fie transferate din clădirea SPAC și uh, pentru aceasta este nevoie de costuri în perioada de pregătire pentru a putea realiza aceste transferuri. În plus, munca pregătitoare, designul, toate acestea necesită o oarecare uh, finanțare. De acolo, uh, solicitarea noastră de 10,3 milioane prefinanțare. Președintele, mulțumesc. Mai există întrebări? Dacă nu, dau cuvântul domnului Walter Mavric din partea DigiTrad. Thank you very much, Mr. President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt onorat să fiu aici, alături de dumneavoastră. Uh, am fost invitat să vorbesc despre uh, direcția noastră pentru traduceri și aș vrea să încep cu câteva obiective strategice importante pentru noi și primul dintre ele, așa cum spune și numele în sine, este multilingvismul. Trebuie să putem uh, folosi cele 24 de limbi uh, din portofoliul nostru în conținutul pe care îl oferim și să uh, facem traduceri atât cu conținut legislativ cât și non-legislativ. Al doilea obiectiv pe care doresc să-l subliniez este să ne concentrăm pe un limbaj clar, inteligibil, care reprezintă un obiectiv strategic nou, respectiv limbajul pe care să-l înțeleagă și cetățenii. Este important în același timp să fim eficienți în munca noastră. Ținând cont de aceste lucruri, ne-am uitat și care sunt uh, activele de care beneficiem la Digitrad. În primul rând, vorbim despre autoritatea lingvistică uh, în 24 de limbi uh, oficiale ale Uniunii Europene. Există cooperare, bineînțeles, în cadrul instituției a Parlamentului European, dar și între instituții și cu nivelul național, deci cu țările membre. În al doilea rând, tehnologia de care beneficiem și pe care o dezvoltăm în continuare și uh, în care investim bani. A, în același timp, inteligența artificială. Încercăm să investim și să dezvoltăm pentru toate cele 24 de limbi toate aceste lucruri. Asta înseamnă că și acele limbi care sunt mai puțin vorbite sunt uh, plasate pe o hartă digitală și noi considerăm că aceasta este datoria noastră. Cel mai important uh, asset sunt însă oamenii cu care lucrăm. Peste 1100 de experți în, cu profiluri diferite care lucrează la Digitrad. Aceștia sunt grupați în trei sectoare diferite, directorate, cum le spunem noi, cei care se ocupă de traduceri, cei care se oferă, uh, ocupă cu suportul oferit traducătorilor și cei care se ocupă de resurse. Rezultatul uh, poate fi impresionant dacă spun că 2,7 milioane de pagini sunt traduse anual. Însă, acest lucru era valabil pentru 2018, un vârf al activității Parlamentului European. Însă, în medie, vorbim de cam 2 milioane de pagini sau chiar mai mult. Dacă este să privim uh, cifrele din 2018, le pot compara cu cele șapte cărți ale lui Harry Potter, de exemplu, cele șapte volume. Deci dacă ar fi să luăm cele șapte volume uh, Harry Potter, să le traducem în 23 de limbi la fiecare două săptămâni în pe parcursul întregului an. Cam așa ar trebui să vă imaginați munca noastră la Digitrad. Vorbim așadar și de propunerea uh, pentru bugetul 2021 în acest context. Și, în primul rând, am vrea să investim în continuare în tehnologie și să dezvoltăm tehnologia care oferă suport atât în ceea ce privește traducerea coerentă a legislației, a textelor legislative și, de asemenea, să investim în dezvoltarea de tehnologie care să ne ajute uh, la obiectivul nostru de limbă și limbaj uh, clar, inteligibil. În al doilea rând, tehnologia care să ne ajute cu eficiența pe care dorim să o obținem anumite funcții ar trebui să se automatizeze și, de asemenea, dorim uh, noi uh, caracteristici, cum ar fi speech to text sau uh, recunoașterea vocală și transcrierea textelor. O, un acces mai bun uh, la uh, speech la texte, toate aceste lucruri ar putea să fie introduse rapid uh, și ar aduce beneficii atât deputaților cât și cetățenilor. În al treilea rând, oamenii. Aceștia trebuie să fie formați în permanență. Um, formările se uh, bazează și pe aceste noi tehnologii pe care dorim să le dezvoltăm și, de asemenea, uh, au în vedere atingerea obiectivelor uh, a limbajului inteligibil, dar, de asemenea, se adresează tuturor celor care scriu texte la Parlamentul European. Știm că acesta este un proces dificil, dar Poate că în felul acesta această prăpastie între cetățenii europeni și Uniunea Europeană ar putea să fie acoperită într-o oarecare măsură. Aștept cu nerăbdare să ne implicăm cu toții în acest proces dificil și vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat în avans și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Șastel! Mulțumesc, domnule director general. Profit uh, de această discuție pentru a mulțumi pentru munca lor și tuturor traducătorilor și interpreților care ne ajută în activitatea noastră. Două chestiuni. Uh, mai întâi, parteneriatul pentru inovare pe care DG-ul noastră vrea să-l încheie. Un instrument care, în afară de a transcrie și traduce dezbaterile parlamentare multilingvistice, aș să ne spuneți mai multe despre asta, mai ales uh, Uh, pentru că analiza financiară a costurilor globale ale acestei tehnologii uh, ar putea, ar putea fi integrată progresiv în uh, cheltuielile de informatică ale Parlamentului European. Deci, aș vrea să știu cât de important este acest element. A doua întrebare. Une partie de traduction, la partie de traduction qui vise costul traducerii care traducerii explicațiilor de vot oralieri am pus întrebarea aceasta secretară general. Anul trecut, în același context și în cadrul aceleași dezbateri, am cerut secretarul general să ne spună care este costul în cifre al acestor explicații de vot. Și ni s-a spus atunci că costă 21.431 de euro pe oră, deci o, o sumă de aproape un milion de euro pe an. Și atunci se pune întrebarea, din moment ce mai sunt și alte căi prin care putem să ne explicăm voturile, uh, care e pertinența acestei metode și dacă puteți să confirmați cifrele și uh, puteți să estimați uh, cât costă la fel intervențiile de un minut de la plenar, așa numitele one minute speeches. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte pentru parteneriatul inovator. Într-adevăr, asta este ceva nou în uh, Parlamentul European și în afara Parlamentului European, în alte instituții, uh, conform posibilităților date de regulamentul financiar. În ce privește speech to text, uh, Așa cum am menționat înainte, asta poate fi legat uh, de noi servicii oferite, care ar putea fi oferite la plenară sau în timpul altor ședințe membrilor, pentru că am putea avea o transcriere automată, un sistem automat de transcriere al dezbaterilor. Asta e prima trăsătură. Poate și va fi legată și de traducerea automată, care și ea poate fi integrată în sistem, dar inițial vom începe doar cu plenara și doar cu câteva limbi și progresiv o vom extinde și la alte limbi și la alte ședințe. Scopul principal este evident să fie mai accesibile dezbatele pentru persoanele surde total sau parțial și cred că scopul este să dăm oportunitatea ca toate limbile să se dezvolte în acest sistem, pentru că uh, piața comercială nu va oferi în mod necesar toate trăsăturile pentru uh, toate cele 24 de limbi, pentru că unele limbi sunt mai puțin vorbite și mai puțin interesante comercial. Deci, uh, noi considerăm că e datoria noastră să punem anumite limbi pe harta digitală, ca să spun așa, dar să dăm garanții suplimentare de multilingvism în uh, Parlamentul European și în afara acestea. Estimarea, anvelopa estimativă, costurile estimative sunt de un milion pe an pe o perioadă de trei ani pentru parteneriatul inovator cu partenerii selectați cu partenerul selectat, mă surați, Credem că asta trebuie să includă și costurile care nu au fost încă calculate, uh, costurile, investi- costurile investiției interne, deci cei care vor participa în acest parteneriat. Așadar, întrebarea noastră este foarte pertinentă pentru că uh, este prima dată când vom face acest lucru și de aceea Comitetul Director va include toți eh, directorii generali din Parlamentul European care sunt interesați eh, de aceste servicii. Ca să spun, eh, printre acestea vor fi serviciile de plenară, Digi Presidency, Digi Inlo, Digi Link, toți cei care vor folosi aceste servicii. Deci, ideea e că DigiTrad este un hub, un punct central pentru acest proiect de parteneriat inovator și E primul său an, dar aveți dreptate, această arhitectură, uh, care include și o parte din serviciile interne, e una foarte importantă. În uh, ce privește a doua întrebare, uh, costurile explicațiilor de vot și a intervențiilor de un minut, cred că aici Trebuie să vedem care este prima caracteristică a acestei opțiuni și anume traducerea la cerere, pentru că nu se traduc toate aceste amendamente. Deci trebuie să știm dacă se cere această traducere și asta e greu de pre, pre, prevăzut în buget. Mulțumesc, alte întrebări? Dacă nu, dau cuvântul doamnei Agnieszka Walter Drop, DJ, DJ Link. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Mulțumesc foarte mult, uh, doamne președinte. Vă mulțumesc pentru această oportunitate să prezint DigiLink, care este responsabil pentru serviciile de interpretare și conferințe în Parlament. Noi oferim uh, susținerea lingvistică, tehnică și logistică pentru organizarea ședințelor parlamentare și conferințelor multilinguale pentru toți membrii și pentru uh, unitățile Parlamentului, de asemenea și pentru alte evenimente, mai ales pentru uh, evenimente organizate de membri. Astfel, uh, creștem legitimitatea democratică a instituțiilor pentru că permitem comunicarea dincolo de barierele lingvistice între membri în procesul legislativ, dar și comunicarea cu cetățenii. Ce înseamnă asta în practică? Noi suntem cu dumneavoastră din momentul în care vreți să vă organizați ședințele, avem organizatori de ședințe și coordonatori de evenimente. Atunci când uh, uh rezervați o ședință, se face prin intermediul unui sistem pe care îl avem noi, ușierii noștri vă ajută Uh, să vă desfășurați uh, activitatea comisiilor, de exemplu, și altor instituții. Uh, de asemenea, oferim facilitățile tehnice, tehnicieni de conferință și infrastructură tehnică și, nu în ultimul rând, evident, și ăsta este miezul activității noastre, oferim interpretarea cu interpreteți care lucrează in situ Uh, în mod simultan, dar care merg și cu dumneavoastră în misiuni și în activitățile ad personam. Suntem 550 de oameni uh, personal, uh, funcționari, împărțiți în patru sectoare și suntem foarte mândri să spunem că echipa noastră de management e compusă în 79% din femei față de 58% în uh, totalul personalului. Dați-mi voie să vorbesc despre interpretare și multilingvism sustenabil. După cum spuneam, uh, în 2018, care este anul de referință, am avut aproximativ 7000 de ședințe cu interpretare cu 250 de funcționari uh, interpreți și aproximativ 1500 de interpreți uh, auxiliari care lucrează în aceeași echipe cu funcționarii și uh, ceea ce reprezintă evident o investiție importantă în dezvoltarea capabilităților, în păstrarea în acreditarea interpreților pe piață, care sunt acreditați împreună cu cealaltă instituții, Comisia, Curtea de Justiție. Noi suntem împreună cu aceste instituții lideri în serviciile de uh, interpretare de conferințe. Nicăieri nu mai există acest uh, sistem cu 24 de limbi. De asemenea, Asta cere o investiție din partea interpreților să-și dezvolte capabilitățile, să-și dezvolte uh, Uh, studiu lingvistic, trebuie să susținem universitățile care creează noi generații de interpreți, dar foarte important uh, programarea, uh, operațiunile de recrutare și de programare cu personalul din back office și prin intermediul unui software foarte dezvoltat și mă bucur să spun că acum și instituția soră, Comisia, se uită cu interes la instrumentele noastre de IT și încearcă să se inspire din ele în dezvoltarea uh, propriilor lor instrumente de recrutare și uh, uh, programare. Și a doua parte a activității noastre este legată de serviciile de conferințe, din nou, aici în 2018, ca să vă dau o imagine a o dimensiune operațională. Am avut peste 23.000 de ședințe în Parlament. Cum spuneam, noi suntem uh, uh, prezenți la aici. De asemenea, am avut cam 235 de uh, evenimente individuale ale membrilor. În fiecare an am organizat și ședințele grupurilor politice în afara celor trei locuri obișnuite de muncă de funcționare, asta evident are și un impact bugetar. În ce privește organizarea de conferințe, uh, investim uh, puternic în inovare, dezvoltăm uh, conceptul organizării One Stop Shop și dezvoltăm instrumente de înregistrare a participanților la evenimente care să creeze un mediu unic de, de înregistrare și care să Uh, se conecteze și cu sistemul de acreditare al DigiSafe. Mai avem și alte proiecte, cum ar fi servicii la distanță de tip remote pentru ședințe virtuale, e-post, moderarea seminarilor pe internet uh, și nu în ultimul rând, trebuie să păstrăm și să modernăm, modernizăm în mod constant infrastructura noastră. Avem o linie bugetară de aproximativ 10 milioane pentru acest scop. Vă mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc foarte mult, domnul Șastel. Uh, Doamnă, vă mulțumesc foarte mult. Am o întrebare privind strategia de modernizare a infrastructurii de conferință. Aș vrea să ne spuneți mai multe despre aceste videoconferințe, de, de, uh, despre acest fenomen uh, bazat pe tehnologii de ultimă generație. Deci, care ar fi această strategie și care sunt costurile? Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Da, este o strategie bazată pe o decizie a biroului și încercăm să găsim uh, anumite sinergii și să folosim uh, toate noile tehnologii care se dezvoltă pe piață. Am fost de altfel săptămâna trecută la târgul de la Amsterdam ca să vedem efectiv ce ar putea să ne fie util ca instrument în uh, mai bună susținerea acestor uh, conferințe și ședințe la Parlament. Și acum uh, cum spuneam, încercăm să găsim sinergii și să fim punctul unic de coordonare pentru tot ce înseamnă tehnologii de conferințe în uh, sălile de ședință, inclusiv uh, în ce privește uh, videoconferințele, pentru că acestea sunt gestionate, gestionate de părți diferite ale instituției. În cooperare strânsă cu DJI Tech și depindem foarte mult de bugetul lor și de instrumentele pe care ei le dezvoltă, instrumentele informatice care sunt prevăzute în bugetul lor, în afară de Vizio, pe care l-ați menționat, de exemplu, interpreții noștri se bazează pe uh, rețelele și instrumentele informatice pe care le avem, pentru că ei lucrează paperless, uh, trebuie să aibă acces la uh, toate documentele care se discută pe tablete, uh, acces electronic. Uh, costul total se împarte pe diferite linii. Există o linie privind proiectele descentralizate de dezvoltare informatică, care este o linie bugetară nouă în bugetul 2021 asta e aproximativ 1.200.000 de euro pentru dezvoltarea de noi instrumente, cum ar fi instrumentele pe care le-am menționat uh, pentru moder moderarea seminarilor pe internet, așa numitele webinars sau alte servicii similare la distanță. Um, dar uh, avem de asemenea și uh, linia bugetară 21.4004, echipamente pentru tehnicieni de conferință. Am introdus deja gestiunea la distanță. Uh, tehnicienii de conferință, de exemplu, nu sunt în sală astăzi. Ei uh, gestionează această ședință dintr-o, dintr-un centru din, care se află în altă parte în clădire și în uh, viitor uh, vom uh, oferi și astfel de servicii de participare la distanță pentru ședințele care se desfășoară în săli unde e prea puțin spațiu ca să dai acces tuturor participanților și atunci le vom da acces, acces, vom da acces la distanță la aceste dezbateri parlamentare. Mulțumesc. Alte întrebări? Dacă nu, dau cuvântul acum domnului Walter Petrucci, DG Tech. Domnul Petrucci, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Dați-mi voie mai întâi să prezint pe scurt DJI Tech DGI Tech oferă susținerea ITNC pentru membrii, asistenți și personalul Parlamentului. E vorba de întreținerea, crearea și întreținerea și dezvoltarea infrastructurii ITNC, achiziția de software și echipamente și serviciile de tipărituri și multimedia. DJI Tech uh, trece printr-o transformare masivă ca să ne asigurăm că serviciile pe care le oferim uh, rămân inovatoare, sigure și adaptate nevoilor uh, în schimbare ale membrilor și personalului. Scopul nostru este să creăm o capacitate internă care să dea permisiunea Parlamentului să țină pasul cu schimbările tehnologice. Și facem asta oferind tehnologie de ultima oră. Asta înseamnă și asta se traduce în trei linii de acțiune. Prima linie de acțiune am vrea să facem ecosistemul IT al Parlamentului cât mai pregătit pentru viitor. Și pentru asta avem nevoie de 4,2 milioane de euro pentru cloud și pentru uh, centru de date, 4,6 pentru hibrid și 3,5 milioane pentru cibersecuritate. 2021 va fi un an crucial pentru extinderea infrastructurii noastre în cloud și, apropo, din ce în ce mai mult noi tehnologii funcționează doar în cloud și trebuie să ne asigurăm că Parlamentul nu este lăsat în afara evoluțiilor tehnologice ale viitorului. Tehnologiile de cloud uh, vor crește capacitățile noastre și reziliența noastră și continuitatea serviciilor noastre. Și vom putea astfel să oferim mai multe servicii membrilor mai rapid, mai sigur și mai eficient, dar trebuie să ne asigurăm că și centrele de date pot oferi un nivel similar de servicii, mai ales pentru date considerate sensibile și care trebuie să rămână, care nu pot să rămână localizate. Asta înseamnă investiții în operabilitate fără probleme între centrul nostru de date și cloud. Deci avem nevoie de acest echilibru și din acest motiv o mare parte a creșterii bugetare pe 2021 se dedică acestui, acestei nevoi de a avea ambele lucruri și utilizarea tehnologiilor cloud și uh, uh, centrul de date local trebuie să ne asigurăm că avem și capacitate internă suficientă pentru cibersecuritate. Cibersecuritatea e o, critică, o funcție critică pentru continuitatea instituției noastre. Știți cu toții că atacurile cibernetice sunt din ce în ce mai sofisticate și că trebuie să ne creștem uh, capacitatea constant. Uh, creșterea pe care o avem uh, nu reflectă realmente nevoile totale, și reflectă ceea ce putem livra noi cu capacitatea administrativă pe care o avem acum pentru a asigura această funcție crucială. Pentru a încheia în legătură cu această primă linie de acțiune în investiții cum ar fi uh, computerele hibride, uh, ne va, asta ne va permite să extindem potențialul infrastructurii cu mașini mai puternice, cu echipamente mai puternice, dar mai mobile și cu care se va putea lucra de oriunde și oricând. Eh, creșterea activității mobile va contribui la politica paperless a Parlamentului, mai ales în ședințele politice și de comisii eh, și vedem un program de 5 ani de introducere a acestor echipamente începând în 2020 și până în 2024. Asta ne va permite de asemenea să eh, rezolvăm problema depășirii morale, uzurii morale a actualelor computere Apoi, în ce privește uh, scurtarea timpului în care se livrează o soluție pentru membrii și administrație, printr-o strategie de anticipare, deci și prin uh, achiziționarea unor pachete de servicii IT pe piață, ceea ce ne va permite să avem uh, astfel de soluții mai rapide pentru Parlament. Apoi, în fine, în ce privește a treia linie de acțiune, trebuie să modernizăm structura actuală, acolo unde ea devine depășită. Acest, uh, această gestionare a uh, uh, echipamentelor depășite se referă, de exemplu, la nevoia de a înlocui sistemul de vot învechit al Parlamentului în sălile de comisie. Asta va începe în 2021. Vom începe cu vechile săli, cele mai vechi de la Bruxelles și Strasburg și după aceea 2022 până în 2024 vom înlocui toate sistemele de vot, inclusiv pe cele de la plenară, și de la Bruxelles și de la Strasburg și uh, pentru asta e o cerere specifică de 1,8 milioane de euro. Vă mulțumesc foarte mult! Merci! Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Chastel. Merci, monsieur le directeur général. Mulțumesc, domnule director general. Avem câteva întrebări pentru dumneavoastră, însă prezentarea a fost deja limpede și a răspuns una dintre ele. Dezvoltare tehnologică și securitate cibernetică. Iată două mize importante pentru dumneavoastră, asta înțelegem cu toții, desigur, începând cu sistemul de vot care a devenit depășit și care ar trebui înlocuit și sfârșim cu acele dispozitive hibride. Și apropo de aceste dispozitive hibride, ați putea să ne dați mai multe detalii în cifre ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile și din acest punct de vedere? Am vrea să putem cuantifica economiile care se vor realiza întrucât aceste dispozitive hibride vor înlocui și telefoanele mobile și or, um, computerele mm, desktop, toate aceste lucruri pe care le folosim în momentul de față. Mulțumesc, domnule raportor, vă mulțumesc pentru întrebare. Așa este. Ne propunem să începem să dăm spre folosință computere hibride puternice care permit să se lucreze mobil. Intenția fiind aceea de a se înlocui toate echipamentele fixe, computerele desktop, prin astfel de echipamente hibride care permit să se folosească, să se lucreze de plin în ceea ce numim uh, lumea digitală, într-un mediu integrat, veți putea așadar să lucrați atât în interiorul clădirilor Parlamentului European, cât și în afara acestora, exact la fel, cu exact aceeași capacitate. Costul acestor uh, dispozitive reprezintă suma de aproximativ 1400 de euro per dispozitiv. Vrem să instalăm 9300 de astfel de dispozitive, 2000 au fost deja instalate la deputați care au fost echipați deci cu astfel de dispozitive și vrem să întărim numărul, să creștem numărul uh, oferind astfel de dispozitive și asistenților. Dar avem acest plan uh, care se întinde pe durata a 5 ani. Am început de anul acesta, continuăm în 2021, 22, 23 și 24. Vrem așadar să continuăm aceste eforturi de a pune punct uh, desktopurilor în permanență. Dar ideea nu este de a se înlocui cu rata 1 la 1, un desktop să fie înlocuit prin un hibrid ci un hibrid va înlocui mai multe desktopuri, pentru că la nivelul administrației folosim 1, 2, 3 locuri de muncă, iar deputații înșiși lucrează cel puțin la două locuri de muncă. Deci fiecare dintre persoanele acestea folosește mai multe desktopuri. Ideea este de a se înlocui toate acestea cu dispozitive hibride. Deci parcul auto, între ghilimele, de uh, computere desktop va fi integral până la urmă înlocuit prin uh, hibride, reducându-se în felul acesta și costurile de gestiune a acestor aparate. Pentru că trebuie știut faptul că avem circa 18.000 de dispozitive de computere desktop instalate în acest moment. Ei, gestionarea tuturor acestor echipamente presupune un volum foarte mare de muncă și pentru deputați și pentru administrație care dispun de astfel de echipamente. Înlocuirea lor cu echipamente hibride va reprezenta o scădere a costurilor și de gestiune. Mulțumesc foarte mult! Dacă nu mai sunt alte intervenții, dau cuvântul lui Elio Caroța din partea de G Safe. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că mi oferiți ocazia de a prezenta și DigiSafe, uh, obiectivele sale și punctele de referință pe care se bazează această nouă direcție generală. E una dintre acele direcții generale care lucrează de mai curând în cadrul Parlamentului European. Intenția noastră este să asigure securitatea persoanelor și bunurilor în Parlamentul European. Aceasta e misiunea noastră. Trebuie să reducem riscurile și să oferim un mediu de lucru sigur și liniștit eurodeputaților și personalului acestora, permițând în același timp instituției să mențină gradul adecvat de deschidere și transparență care îi este caracteristic. DGSAFE are drept punct de referință de bază un concept de securitate global care a fost adoptat în cadrul biroului și care este, practic, strategia sa. Această strategie se bazează pe cinci piloni principali. Internalizarea, profesionalizarea, noile tehnologii, evaluarea riscurilor și o cultură a securității. La fiecare dintre acești piloni, direcția noastră generală lucrează, începând cu 2014. În ce privește internalizarea, la Bruxelles și la Strasburg, aceasta s-a realizat deja și, după cum vedeți în buget, este prevăzută și pentru Luxemburg pentru 2021. S-au amânat eforturile în cazul Luxemburgului numai pentru a aștepta elaborarea politicii imobiliare din acest oraș, care, după cum știți, se va finaliza în curând. Profesionalizarea acum. Profesionalizarea se realizează. În momentul de față, personalul Parlamentului este înalt calificat la toate nivelurile și acest nivel de profesionalizare este acum comparabil cu cel din parlamentele naționale cu care am avut ocazia de mai multe ori să ne întâlnim. Evaluarea riscurilor prin evaluarea riscurilor, stabilim securitatea personalizată, securitatea uh, pe măsură. Noile tehnologii, no, sec, securitatea personalizată, deci. Noile tehnologii prevăzuserăm un plan pentru 2015-2020. Suntem uh, acolo unde trebuie în planul acesta. Uh, și consecințele bugetare pentru cererea bugetară pentru 2021 sunt reflectate corect. Apoi, lucrăm în deplină transparență și în 2018 biroul a adoptat cadrul juridic în care sunt cuprinse punctele de referință ale activității DG Safe, o reglementare ce s-a publicat apoi în jurnalul oficial. Avem o structură cu trei direcții generale, două direcții uh, operative, orizontale. Ne bazăm pe sinergie și cooperare între toate serviciile, pentru că securitatea e una singură și nu se poate împărți este o direcție generală absolut atipică și radical diferită de celelalte direcții generale ale Parlamentului. 4, o, îmi cer scuze, 80% din uh, personal este compus din agenți contractuali. Direcția noastră generală lucrează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, 365 de zile pe an și asigură și protecția președintelui Parlamentului. Parlamentul este uh, instituția singura dintre toate celelalte instituții ale Uniunii Europene care a internalizat aceste eforturi. Pentru această activitate cooperăm la nivel interinstituțional și avem relații foarte importante și cu statele membre. Câteva cifre foarte rapid, pentru că Domnul secretar general le-a menționat deja, în fiecare zi 10.000 de persoane intră în Parlamentul European. În 2019 am avut 8 milioane de vizitatori, în 2019 s-au organizat 4.000 de evenimente cu participarea 250.000 de vizitatori și s-au efectuat 700 de vizite protocolare și oficiale. Bugetul, și aici câteva cuvinte, îl vedeți scăzând a scăzut linia operațională, dar pe de altă parte, datorită internalizării pentru Luxemburg, crește acolo bugetul pentru cei 1400 de agenți contractuali. Deci, asta înseamnă că una peste alta, bugetul de anul acesta este practic același cu cel de anul trecut. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Șastel. Vă mulțumesc uh, pentru această prezentare și voiam să revin asupra acestei internalizări a securității la Luxemburg și asupra angajării de agenți contractuali din grupa funcțională 1 în special. Aș vrea să vă adresez o întrebare, să spunem așa, obiectiv naivă. Descoperim internalizarea aceasta prin intermediul scăderilor bugetare din 2021 ori. Avizul de vacanță a posturilor respective a fost publicat fără să se fi discutat de el nicăieri, din câte știu eu. În orice caz, nu s-a discutat despre el pe lanțul uh, decizional privind bugetul. Aș dori o explicație cu privire la publicarea acestor uh, posturi vacante, câtă vreme noi suntem abia la începutul activității bugetare de, de luarea deciziilor în materie bugetară. Vă rog, mulțumesc! Aș vrea să vă reamintesc că decizia de internalizare a activității de securitate a Parlamentului European a fost luată de către birou încă din 2012. S-a internalizat uh, Strasburg și s-a internalizat activitatea de securitate și la Bruxelles. S-a amânat această, uh, acest proces în cazul Luxemburgului pentru a face o legătură directă cu uh, politica imobiliară din acest oraș economia bugetară există. Există o ușoară economie bugetară. Între costul externalizării și costul internalizării, bugetul se, re, se um, regăsește, se pomenește cu un plus de un milion de euro aproximativ. Am susținut întotdeauna că economia pe care o oferă internalizarea a fost întotdeauna vizibilă în perioada 2015-2020. Deci nu, nu că n-am vrut la nivelul uh, bugetului, ci ne-am bazat pe faptul că banii existau și că decizia politică fusese deja luată încă din 2012. Domnul președinte, mulțumesc dacă mai sunt alte întrebări. Dacă nu, atunci le mulțumesc foarte mult uh, celor șapte directori general pentru informațiile oferite și pentru răspunsurile la întrebări. Mulțumesc foarte mult! We, we take a five minute break and then we continue the budget committee. Facem o pauză de 5 minute și apoi continuăm cu ordinea de zi și anume cu liniile directoare privind bugetul pe 2021. We continue uh, our session of the budget committee. Uh... Continuăm sesiunea noastră, sesiunea Comisiei pentru Buget și trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, orientări pentru bugetul pentru 2021, secțiunea 3. Orientările, raportul cu orientări este un document major prin care Parlamentul își prezintă poziția pe marginea bugetului pentru 2021 și acest document este luat în calcul de către comisie atunci când aceasta elaborează proiectul de buget. Spre deosebire de anii precedenți, comisiile de specialitate vor beneficia de mai mult timp pentru a-și pregăti avizele pe marginea raportului pentru orientări și, astfel, intenția este ca vocea Parlamentului European să fie cât mai unită și cât mai inclusivă. Dau cuvântul domnului Laruturu, pentru o prezentare a proiectului său de raport. Domnul Aruturu. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, dragi colegi. Vă voi prezenta proiectul de orientări care exprimă poziția Parlamentului European pe marginea bugetului 2021. Desigur, este un an special, întrucâtva, este primul an, an din CFM și ne aflăm în prin uh, în plin proces de negocieri pe marginea acestuia. Am așadar impresia, sau mai bine spus, doresc ca activitatea mea să vină în sprijinul uh, uh poziției Parlamentului uh, în cadrul negocierilor pe marginea CFM și în susținerea resurselor proprii. După cum spunea și dumneavoastră, domnule președinte, documentul este important, el reflectă poziția Parlamentului European și s-a eliminat mandatul pentru trialogul din iunie, prin urmare acesta este documentul cel mai important până pentru septembrie. Va fi o negociere complicată, ne aflăm încă într-un vag total în legătură cu ce se întâmplă cu CFM. Anul trecut uh, negocierile erau foarte Uh, limitate, constrânse, dar anul acesta ele sunt vagi și vom știm deja că vor fi destul de complicate. Am văzut deja ce s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute, la reuniunea organizată de Charles Michel. Avem 0,147 din PIB, un, uh, un uh, procent foarte mic, deloc la înălțime. Așadar, încă o dată, orientările acestea vor veni în sprijinul negocierilor globale. Pentru bugetul 2021, cinci grupuri politice s-au unit și au unit forțele, motiv pentru care ne-am am solicitat și am primit 9 miliarde în plus față de ce doreau să ne ofere șefii de state și de guverne, pentru că cinci grupuri politice și-au pus mințile la oaltă și au discutat și au, uh, uh, s-au străduit să obțină aceste 9 miliarde. Deci trebuie să continuăm în acest proces, să ne unim, Alminter, va fi foarte greu să ne facem vocea auzită. On est là uh, à leur service.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 un uh, cadru financiar multianual pe marginea căruia statele membre nu prea reușesc să se pună de acord, în ciuda tuturor ambițiilor manifestate. Dacă eliminăm uh, inflația, propunerea făcută de Charles Michel este un pas înapoi, în condițiile în care avem în același timp și ambiții foarte mari pe marginea două priorități prezentate în orientări, pe marginea cărora vom discuta în săptămânile următoare. Mai întâi Green Deal, vrem să reducem până la 50% până în 2030 emisiile de dioxid de carbon. Pentru asta trebuie să uh, ecologizăm clădirile, birourile, locuințele. Mă voi strădui ca negocierile să fie extrem de concrete, pentru că trebuie ținută seama de faptul că nevoile sunt colosale, iar Comisia însă își spune că lipsesc în fiecare an 4 până la 600 de milioane pe an pentru a pune în aplicare acest pact ecologic. Apoi prioritățile. Nu se vorbește foarte mult despre ele în negocierea la nivel european, dar majoritatea economiștilor consideră că vom avea o nouă criză financiară când vedem care e nivelul datoriei în Statele Unite, în China, la nivel global. Majoritatea economiștilor sunt de părere, de-al minte Bloomberg însuși, cei de pe la Bloomberg au spus, că nu vom putea scăpa de o nouă criză financiară. Et fie anul acesta, fie în 2021. Și se vorbește mereu despre faptul că viitoarea criză va avea consecințe sociale de 10 ori mai rele decât cea din 2008. De aceea Uh, Comisia dorește să pună în aplicare un nou sistem de asigurări de locuri de muncă. Am vorbit deja de două ori cu Nicola Schmidt, um, comisarul pentru ocupare. Este un subiect cu adevărat important. Dacă ni se anunță o criză dramatică, suntem în măsură să stabilim un sistem care să protejeze IMM-urile și locurile de muncă. E complicat din punctul de vedere al calendarului, dar cred că dacă ținem seama de această chestiune ca fiind o prioritate alături de pactul ecologic, se poate. Je suis allé trop vite. Voilà. Donc, euh, je le répète, nos priorités, c'est de réussir le Green Deal. Prioritatea noastră este așadar să reușim cu acest pact ecologic, dar asta presupune un efort bugetar uriaș. E uluitor să constatăm că Comisia însăși spunea că lipsesc cam 500 de miliarde, dar în același timp singurul lucru despre care se vorbea a fost fondul de tranziție justă cu 55 de miliarde anul acesta. Propunerea lui Charles Michel aici, ni se spusese de-al potrivit Comisiei că sunt bani noi, proaspeți, acești 50 de miliarde de euro sunt bani în plus, proaspeți, pe lângă cele propuse de Comisie, 1,14% din PIB, pentru fondul de tranziție justă, ba comisia spunea că e nevoie de bani în plus și acum iată că vin bani uh, suplimentare, așa cum propune Charles Michel, dar de fapt nu stau lucrurile deloc așa. Vrem să protejăm fondurile de coeziune și atunci e important să uh, protejăm banii aceștia. Ei, lupta va fi grea. Poziția Parlamentului uh, vizează un buget de 1,3 sau 1,29% din PIB, adică 192 de miliarde precurent, în cont curent, și vă reamintesc prioritatea climă. 30% din buget trebuie dedicat climei, 30% și vă propun să facem toate eforturile pentru a evita o nouă criză a plăților. Comisia e mai puțin îngrijorată, știți că acum niște ani nu existau anumite îngrijorări din acest punct de vedere, acum uh, se uh, sau nu mai sunt aceste uh, griji, știți că s-a trecut la nivelul plăților de la sistemul N plus 2 la sistemul N plus 3, deci avem 24 de miliarde prevăzute pentru anul viitor pentru a se evita orice fel de risc în materie de credite de plată. Comisia are de asemenea, uh, vom cere să ne prezinte un plan în acest sens pentru a evita astfel de crize la nivel european. Nu o să vorbesc prea lung ca să permit să se uh, exprime și colegii în cadrul unei dezbateri. Știți că există în momentul de față un nomenclator în curs de elaborare despre care ne dorim să crească posibilitatea Parlamentului de a-și exercita controlul democratic, fără să existe indicatori din ce în ce mai vagi care să permită Comisiei să hotărească ea pentru Parlament. Deci vrem o consolidare a controlului democratic, iar în ce privește EPA, vom insista pe lângă colegii noștri europarlamentari să aleagă pi proiecte pilot importante, unde într-adevăr, care într-adevăr să facă diferența, pentru că am asistat prea, la prea multe proiecte și uh, propuneri în ultimii ani care nu erau cu adevărat argumentate și fundamentate, ni s-a și reproșat acest lucru. Ne-a fost greu uneori să facem o selecție adecvată, uneori uh, parlamentarii țineau foarte mult la proiectul respectiv, alții îl depuseseră pur și simplu pentru a face plăcere cuiva, ceea ce a complicat sarcina noastră de a tria corect proiectele. Și, în fine, amendamentele trebuie depuse până pe 4 martie, apoi se organiza probabil o reuniune colectivă pentru a lucra cu toții la îmbunătățirea acestui document cu orientări. Votul în Comisia pentru Buget e prevăzut pentru 30 martie la Strasburg și în plen pentru a doua sesiune din aprilie. Vă mulțumesc! Merci bien! Mulțumesc foarte mult! One... Dorește cineva dintre raportorii din umbră să ia cuvântul? Domnul Ressler, vă rog. Thank you very much. Uh, we are now... Mulțumesc foarte mult. Uh, ne găsim acum la începutul uh, procedurii bugetare. Va fi o procedură interesantă pentru că au loc uh, în paralel negocieri pentru CFM și pentru întregul an și este clar cât de important este acest dosar, pentru că bugetul este singura cale prin care putem să transformăm toate angajamentele politice în realitate. Aș dori, încă de la bun început, să mulțumesc raportorului pentru uh, aceste linii directoare și să-mi exprim speranța de cooperare cu succes pe parcursul acestui an. Din punctul meu de vedere, eu sunt noul raportor din umbră din partea PPE prioritățile noastre vor rămâne însă neschimbate, vor fi stabile în ceea ce privește uh, perioada anului trecut. Avem nevoie de un buget modern care să recunoască schimbările cu care se confruntă Europa, iar schimbările climatice, cu siguranță, este unul dintre subiectele care pune presiune asupra noastră cel mai mult. Da, dar și uh, schimbările demografice, tehnologice, economice, toate acestea sunt importante. Și din cauza aceasta, cred că în primul rând va fi nevoie să insistăm pe o orientare modernă către viitor a bugetului, un buget destinat uh, Europei noii generații și pentru aceasta este nevoie de inovații, în, uh, de investiții în inovație, IMM-uri, cercetare și dezvoltare, New Horizon și toate acele proiecte emblematice ale Uniunii Europene care au fost de succes și până acum. În al doilea rând, bugetul nostru trebuie să demonstreze solidaritate. Solidaritate la diferite niveluri în primul rând la nivelul Uniunii Europene și asta include cu siguranță și coeziunea, dar și uh, nivelul intergenerațional și include de asemenea investiții în politici pentru tineri, ocupare, programe precum Erasmus și toate celelalte care ajută la crearea unei uh, societăți uh, în care există coeziune și în care există interconectare și uh, legături bune între cetățenii europeni. În al doilea rând, uh, voi fi raportor și pentru avizul din partea Comisiei Libe și în mod tradițional, acesta era una dintre prioritățile grupului PPE. Va rămâne la fel. Migrația, securitatea. Acestea sunt uh, subiecte care în care trebuie investit și dacă avem anumite angajamente politice, atunci va trebui să le îndeplinim atunci uh, când vine vorba despre alocarea resurselor limitate. Cele trei direcții vor fi direcțiile pe care vor merge și amendamentele noastre. Suntem la începutul acestui ciclu, Consiliul adoptă concluziile privind liniile directoare bugetare, tot astăzi, și va fi interesant uh, cum se vor prezenta acestea. Sper că vom avea și vom uh, putea să cooperăm uh, la fel de bine ca și anul trecut în acest context. Mulțumesc, domnule Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Prima observație ar fi să mulțumesc raportorului pentru un proiect excelent care subliniază provocările pe care le avem în față bugetul în contextul schimbărilor climatice. Factorul ecologic a fost de asemenea menționat și ne bucurăm de acest lucru. Este important să se țină cont de această dimensiune ecologică în buget. Vrem să punem uh, accentul pe prioritățile tradiționale, cercetare și inovare, Horizon Europe și, uh, de asemenea, să acordăm sprijin uh, IMM-urilor. Așa cum a spus și raportorul, vom avea și pe viitor de luptat cu diferite confruntări. Schimbările climatice, și tot ceea ce ține de acestea reprezintă, după cum spuneam, o provocare majoră pentru noi. Și toate referirile la aceasta ar trebui să fie incluse în liniile directoare. Dar schimbările climatice nu sunt singura provocare cu care ne vom confrunta și nu e un mare secret să vă spun că dacă nu vom fi capabili să îmbinăm pactul ecologic cu industria competitivă și o abordare competitivă a lucrurilor, atunci nu vom uh, avea succes. Deci, avem nevoie de un echilibru, avem nevoie uh, de uh, determinare pe partea de pact ecologic, dar avem nevoie de o abordare a pactului ecologic care să asigure în continuare competitivitatea noastră în lume. Trebuie să rămânem competitivi și nu doar atât, ci trebuie să fim chiar mai competitivi pe viitor. Și o observație finală, care merge mai degrabă către Comisie și Consiliu. Consiliul se va lupta uh, cu negocierile uh, în ceea ce privește CFM-ul în continuare și aș dori ca uh, noi să nu privim lucrurile ca fiind ceva obișnuit. Trebuie să facem schimbări și aceste lucruri se obțin numai prin finanțare corespunzătoare. Uh, numai în felul acesta vom obține uh, abordarea competitivă dorită. Bineînțeles că nu putem să uităm uh, pactul ecologic și nici lupta noastră împotriva schimbărilor climatice. Sunt sigur că vom reuși să colaborăm într-o manieră constructivă și că va fi o atmosferă bună de lucru în relația cu raportorul și cu raportorii din umbră și aștept cu nerăbdare să începem munca. Madame Laporte? Mulțumesc, doamna Laporte. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi orientările generale privind pregătirea bugetului 2021 pe care le-am uh, văzut în acest document sunt puțin uh, surprinzătoare. Poate uh, surpriza ar fi nu că se invocă o criză financiară posibilă, ci că nu prea se ține cont de ea. 3,5 bugetul pe care îl dorim în acest text pentru perioada 2021-2027 Parlamentul cere o creștere uh, a bugetului care nu va fi acceptată sau va fi greu de acceptat de uh, statele membre. Apoi, Brexitul. Brexitul duce la o pierdere de 10 miliarde de euro pentru Uniunea Europeană. N-am văzut nicio menționare în acest text, nicio linie bugetară. Deci, acest cadru financiar va depinde foarte mult de bugetul pe 2021 și de aceea vreau să vă atrag uh, atenția asupra unui lucru. Dacă Parlamentul cere prea mult de la Consiliu și negocierile vor eșua, atunci articolul 312 uh, din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene presupune că se va lucra pe plafonele anului precedent. Deci asta înseamnă că anul 2021 va avea un buget identic cu anul 2020, ceea ce ar fi o înfrângere răsunătoare. Apoi, rămân uh, destul de sceptică uh, privind capacitatea de a răspunde așteptărilor concetățenilor noștri și vom rămâne mai vigilenți pe anumite puncte. În primul rând, bugetul politicii agricole comune. Acesta trebuie cel puțin păstrat ca să ajutăm agricultorii să facă față concurenței uh, uh, străine care este neloială și uh, ajutată de tratatele comerciale. Apoi să le arătăm compatrioților noștri că nu sunt singuri în eforturile lor. Trebuie să renunțăm la uh, Uh, să reducem instrumentul de aderare al Turciei, bugetele instituțiilor, Parlamentul, Serviciul de Acțiune Externă și mai departe. Sunt posturi bugetare care trebuie să uh, uh, se reducă în următorii ani. Începește mediu, văd în acest text că vor fi nevoie, va fi nevoie de mai mult de 500 miliarde de euro pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Dar nu putem să cumpărăm totul. Un model economic care constă în a vinde un produs, un produs care e fabricat la 10.000 de km distanță este un model care a dus la dezastru economic și ecologic actual. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Cormau. Da, mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mulțumesc raportorului pentru această activitate excelentă care ne explică care sunt provocările care ne așteaptă în viitor. E complicat, lucrăm pe un prim uh, buget 2021 uh, care va avea, sigur va fi afectat de discuțiile care au loc uh, privind CFM-ul. Eu sunt de acord că în primul rând trebuie să, trebuie să punem pe primul loc chestiunea reușitei uh, pactului ecologic. Pentru că nu putem să spunem că avem această nouă ambiție cu pactul ecologic și în buget să susținem uh, continuitatea, deci să facem tot ce s-a făcut până acum. Deci ori e business as usual, ori avem o ruptură, o schimbare. Din ce am înțeles eu, doamna președinte a Comisiei dorește o schimbare, Parlamentul dorește o schimbare, o ruptură și atunci uh, și unele țări europene spun că vor și ele o schimbare în ce privește acest pact ecologic. Deci, pactul ecologic, unul dintre pilonii a viitorului, eh, este un lucru în care trebuie investit. Și trebuie investit pentru a reduce emisiile eh, de gaze cu efect de seră. Apoi, deci nu trebuie să avem eh, o poziție între pactul ecologic și ceea ce numim uh, de 40 de ani competitivitate. Dacă o să gândim competitivitatea așa cum am gândit-o în ultimii 30 de ani, atunci vom ajunge la aceleași efecte. Deci bugetul ar trebui să ne ajute să uh, rediscutăm conceptul de competitivitate economică uh, comparat cu constrângerile ecologice ca să schimbăm modelul economic, ca să schimbăm modelul de producție și de consum Asta este important, e un lucru pe care trebuie subliniat. De asemenea, eu cred că este interesant să anticipăm riscurile unei uh, crize financiare posibile în viitor. Ultima dată când s-a întâmplat o criză uh, financiară a trebuit să improvizăm puțin uh, și n-am folosit ocazia ca să schimbăm modelul economic. După părerea mea acum, ar fi o bună idee să anticipăm lucrurile pentru ca banii care au fost uh, cheltuiți uh, așa cum s-au cheltuit după ultima criză financiară să fie folosiți mai bine dacă va fi cazul uh, acum, dacă va fi nevoie acum pentru a lupta cu o nouă criză. Și apoi, conform principiului a guverna înseamnă a prevedea, trebuie să ne gândim și la varianta în care va exista un blocaj în ce privește CFM-ul. Deci noi Parlamentul, să avem o confruntare cu Parlamentul și să încercăm, cu Consiliul, mă scuzați, și să încercăm să obținem un anumit rezultat, dar nu trebuie să anticipăm, nu trebuie să evităm, să ne gândim la o situație în care n-am ajunge la un rezultat. Și atunci să putem spune că noi, Parlamentul, suntem gata să facem față și acestei situații, acestei furtuni, dacă din Consiliu nu va nu vom găsi înțelegere față de poziția noastră. Deci, susțin așadar acest prim proiect de buget și mulțumesc încă o dată raportorului. Mr. John Joncea? Domnul John Joncea. Dziękuję bardzo. Tak, po pierwsze chciałem powiedzieć, podziękować panu sprawozdawcy za informacje, które popłynęły do nas. Mulțumesc, uh, vreau să mulțumesc raportorului pentru toate informațiile pe care ni le-a furnizat. Ați vorbit de toate chestiunile cheie care ne interesează. Fără îndoială, grupul meu politic, uh, grupul ECR, va, va dori să susțină un rol uh, cât mai important pentru Parlamentul European în aceste alegeri bugetare care sunt făcute. rolul Parlamentului European trebuie să fie cât mai important uh, și poziția trebuie să fie cât mai puternică în aceste negocieri, pentru că miza este până la urmă cadrul financiar pentru următorii șapte ani. Trebuie să nu uităm niciodată că în mai avem totuși o divizare, există o divizare în Europa între vechile state membre și noile state membre și că încă statele noi mai au multe de recuperat. Uh, uh, statele postcomuniste care au aderat la Europeană încă mai au multe lucruri de recuperat față de, de vechile state membre. Acum, începește pactul ecologic, uh, Green Deal-ul. Este important să discutăm această chestiune, dar cred că aici există și o mare slăbiciune, pentru că până acum S-au spus foarte multe lucruri în legătură cu pactul ecologic, dar mi se pare că uh, va fi foarte dificil pentru a implementa acest pact. Vor trebui niște propuneri mult mai concrete și, sigur, noi vrem să participăm la toate aceste acțiuni de luptă împotriva schimbărilor climatice. Aș vrea, de asemenea, să pun accent pe necesitatea de a vorbi despre securitate în Europa. Securitatea europenilor este un lucru foarte important și ar trebui să se reflecte și în cadrul financiar multianual. Știu că s-au făcut deja multe lucruri și mai rămân încă de făcut, dar există probleme importante care ar putea să apară în viitor. O criză financiară posibilă sau alte valuri de migratorii care să ajungă în Europa toate acestea ar putea eventual să ne creeze mari probleme și mari dificultăți. Trebuie să nu uităm de asemenea nevoia de competitivitate în Europa. Acum câteva săptămâni, numai aici în Parlamentul European, americanii își prezentau uh, noile lor tehnologii uh, în domeniul energetic și uh, ce încerc să spun este că există tot felul de soluții inovatoare care uh, pot duce aproape ca o centrală bazată pe cărbun să ajungă să aibă emisii undeva aproape de zero. Nu știu dacă au văzut, au văzut toți colegii această expoziție, dar există tot felul de soluții tehnologice pe care trebuie să le vedem și să, să vedem ce se întâmplă în jurul nostru și să nu pierdem această bătălie pentru competitivitate, să nu ne pierdem poziția noastră, care e foarte importantă din punct de vedere al dezvoltării economice și cred că sectorul energetic ar uh, avea o importanță cheie în cadrul economiei noastre, dar și începește eforturile de luptă uh, împotriva schimbărilor climatice. Deci cred că trebuie să aprofundăm aceste dezbateri și să punem accentul pe aceste chestiuni și în uh, negocierile cu Consiliul. Noi suntem uh, deputații care reprezintă diferite regiuni europene, noi suntem cei care știu care sunt problemele reale ale alegătorilor noștri și trebuie să ținem seama de acest lucru și negocierile bugetare. Vă mulțumesc foarte mult. Mr. Papa Dimulis. Mulțumesc, domnul Papa Dimulis. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să vă mulțumesc de fapt, voiam să-i mulțumesc raportorului pentru că a făcut um, exact ceea ce ar fi trebuit să fie firesc pentru noi toți. De fapt, pentru toate grupurile politice. Pentru că a apărat punctul de vedere al Parlamentului uh, European, iar bugetul pentru 2021 este primul buget uh, din cadrul uh, noului CFM. Așadar, este foarte important. Este important ca grupurile politice să nu se distanțeze de pe acum de ceea ce noi înșine am adoptat. În două zile va avea loc un summit și Michel, președintele Consiliului, a venit cu o propunere într-o totul neacceptabilă pentru noul CFM în anumite puncte este chiar o propunere mai uh, slabă decât propunerea președinției finlandeze. Președintele Parlamentului European a spus acest lucru clar și răspicat și a formulat punctul de vedere al Parlamentului European. Noi respingem propunerea domnului Michel și uh, PPE-ul, Renew și ECR-ul susțin acum punctul de vedere al Parlamentului European. Sau nu fac acest lucru și vor mai degrabă să se retragă. Nu numai uh, bugetul 2021 este uh, important ai, în acest context, ci CFM-ul la modul general. De aceea vreau să spun că este foarte important ca noi să reacționăm la aceste lucruri, la ceea ce a propus Consiliul. Dragi colegi, domnul Michel a înaintat o propunere care prevede reduceri mai mari uh, chiar decât propunerea președinției finlandeze. Minus 5 miliarde în politica agricolă. Iar uh, Fondul European pentru Dezvoltare Regională și acolo reduceri importante cu 400 de milioane. Apoi alte 650 de milioane tăiate de la Horizon Europe. Deci 1,3 miliarde per total. Noi cu toții, toate grupurile politice, trebuie să susținem punctul de vedere al raportorului. 1,5%, adică 190 de miliarde, sunt foarte multe și dacă ar fi să urmăm logica reducerilor propuse de Consiliu, atunci eh, politica nu poate să mai fie finanțată. Nici pactul ecologic, nici PAC, nici politica regională sau cea eh, a inovării Erasmus sau New Horizon, Horizon 2020, uh, tot ceea ce solicită cetățenii europeni de la noi, din partea Parlamentului European, nu va putea fi implementat. Noi vrem să acționăm constructiv, noi vrem să sprijinim Parlamentul și vrem să îl sprijinim pe raportor și să înaintăm amendamente care îi sprijină textul. Fac apel la toate grupurile politice să susțină ceea ce s-a adoptat deja în plen, pentru că altfel nu vom reuși să câștigăm această luptă cu Consiliul. Comisia uh, trebuie de asemenea să întreprindă ceva. Nu ar trebui să joace rolul uh, jucătorului neutru. Doamna von der Leyen a venit cu niște propuneri, a solicitat uh, finanțare, așadar nu este un terț neutru, ci mai degrabă un uh, dealer care joacă în acest uh, joc și trebuie să solicite finanțare pentru proiectele sale prin uh, Consiliu. Nu putem să păcălim pur și simplu cetățenii. Mulțumesc, doriți să reacționați la aceste observații? Um, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Salut uh, schimbul de opinii și uh, munca raportorului uh, pentru linii de directoare în ceea ce privește procedura bugetară 2021. Cred că prioritățile au fost identificate bine pe parcursul discuției și obiectivul este acela de a reuși în ceea ce privește pactul ecologic european. Este un obiectiv care este împărtășit de o largă majoritate și de asemenea, se sublinează neutralitatea climatică, care joacă un rol important, dar trebuie să ne gândim și la consecințele sociale și economice uh, consecvente. Au fost uh, numite și alte puncte. Cu privire la acestea, în uh, pregătirea proiectului pentru buget se va face referire la toate aceste puncte care au fost menționate și, de asemenea, la trialogul care va avea loc la sfârșitul lui aprilie ne vom referi la aceste lucruri, astfel încât să uh, ținem cont uh, de liniile directoare ale Parlamentului European și de uh, concluziile Consiliului. În ceea ce privește implementarea, vă asigur că sunt suficiente, suficiente angajamente de plată și uh, Comisia este foarte atentă la situația uh, din ultimii doi ani. Aceasta s-a îmbunătățit. Uh, avem uh, viteza corectă, toate angajamentele uh, au fost utilizate și acum, din acest punct de vedere, am revenit la normalitate, iar Comisia va face tot ceea ce este posibil pentru a se asigura că și în anul 2021 toate cererile vor fi abordate în mod corespunzător și că vor exista suficiente angajamente de plată disponibile. Toate acestea vor fi făcute pe baza estimărilor care se bazează de asemenea pe implementarea actuală și pe informațiile și previziunile venite din partea statelor membre. În fine, câteva cuvinte cu privire la planul de rezervă. Dacă ar fi să se ajungă la implementarea acestuia. Comisia va veni cu o propunere corespunzătoare, dar toată concentrarea și energiile ar trebui să meargă acum înspre obținerea unui acord privind CFM-ul. Aceasta este cea mai bună cale de a ne asigura că vom avea un punct de referință clar și predictibilitate pentru toți beneficiarii bugetului european. Cred că acesta este un efort colectiv, iar Comisia își va, ruca, își va juca rolul în calitate de broker cinstit pe partea de CFM și de proiect bugetar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc! Pour conclure. Domnul Arutiu, uh, trebuie să încheie dezbaterea în calitate de raportor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru comentarii și sfaturi pe care, evident, uh, le voi integra în raport. Da, știți că sunt constrângeri legate de lungimea textului. Uh, sigur, uh, chestiunea climei e foarte importantă, vitală pentru umanitate, la fel chestiunea MM-urilor, Erasmus și toate celelalte sunt evident menționate, dar cu siguranță schimbările climatice e șantierul cel mai complicat. Pentru prima dată umanitatea este confruntată cu astfel de provocare și duminică seara m-am uitat la cifre. Există un, un observator uh, american științific care uh, Uh, măsoară de 60 de ani emisiile de CO2 și astăzi uh, dioxidul de carbon în atmosferă crește de trei ori mai repede decât în anii 60. În ciuda tot ce am făcut toți, în ciuda summiturilor europene, în ciuda tuturor rapoartelor, uh, emisiile cresc de trei ori mai repede. Și sigur, incendiile din Australia au ajutat la lucrul ăsta. Deci în câțiva ani, nu mai avem decât câțiva ani să schimbăm lucrurile. Am fost la Madrid la summitul COP și uh, am văzut că toată lumea se uită la Europa să vadă dacă, într-adevăr, pactul ecologic va reuși sau e doar uh, o propagandă. Doamna von der Leyen a menționat discursul lui Kennedy privind uh, zborul spre lună, dar pentru a ajunge pe lună, bugetul NASA a fost uh, crescut de 15 ori ca să se ajungă pe lună. Deci, poate că pentru a salva planeta ar merita să avem un buget chiar mai mare decât cel pe care l-am avut pentru a ajunge pe lună. Vreau să-l asigur pe Carlo, nu există uh, doar priorități de, ale PPE-ului, dar prioritățile PPE sunt integrate, apoi chestiunea solidarității este fundamentală. Uh, Începește coeziunea, tineretul, poate trebuie menționat mai puternic dacă considerați acest lucru necesar. Începește întrebarea lui Nils uh, legată de cercetare. Îți mulțumesc pentru susținere, Nils. Uh, cercetarea mm, Asta mi s-a părut cel mai șocant, uh, cea mai șocantă propunere a echipei lui Charles Michel. Se puteau investi 5 miliarde de euro numai anul acesta uh, pe proiecte științifice și uh, aici uh, Consiliul ne propune să reducem și mai mult bugetul, este inacceptabil. Deci nu trebuie să alegem între pactul ecologic și competitivitate. Cred că toată lumea e de acord. Anul trecut Uniunea Europeană a cheltuit 240 de miliarde ca să cumpărăm petrol și gaze din afara Uniunii. Deja că am consumat mai puțin petrol și mai puțin gaz și am avea energii regenerabile, am cheltuit mai puțin bani, ar rămâne banii pe teritoriul nostru. Deci asta ar fi tot un element de competitivitate crescută. În, uh, în satul meu din Pirinei, de exemplu, oamenii se încălzesc cu biomasă, nu cu gaz și asta creează și locuri de muncă. Fiecare familie plătește mai puțin și sunt mai puțini bani care se duc la domnul Putin sau la statele care exportă petrol. Deci nu e un, o confruntare între cei doi termeni. Competitivitatea poate să protejeze planeta și progresul social la Grenoble cineva îmi spunea, am izolat termic uh, clădirea și am câștigat 800 de euro în fiecare an și avem uh, căldură iarna și răcoare vara. Deci nu, asta nu e un uh, expert european, ci un cetățean obișnuit care câștigă acești bani. Și asta se poate întâmpla oriunde, în Franța, în Polonia, în Italia, dacă explicăm oamenilor că vor câștiga bani și că Europa îi va ajuta să-și izoleze casele, fermele, IMM-urile, atunci Europa va fi o sursă de bunăstare și de competitivitate. Nu va trebui să uh, alegem uh, între cele două. Nicola Schmidt, comisarul uh, Schmidt, spune de asemenea că în același timp putem acționa și pentru competitivitate și pentru climat și este absolut posibil. Nicola a fost ministru în Luxemburg și el a, a lucrat foarte mult pe acest sector social, deci are o experiență practică, nu doar teoretică. În ce privește uh, chestiunea post-Brexit, chestiunea fundamentală a resurselor proprii, ca să răspund, în raport. În primul rând, Brexitul este integrat în previziunile bugetare. Aici Parlamentul a spus de întotdeauna că uh, miza fundamentală uh, a unui buget mai important este, sursa este legată de uh, propriile resurse financiare și cu siguranță Germania va fi cea care va prezida finalul uh, negocierilor. Știu că Jens Weidmann, șeful Bundesbank, este ostil unui mare buget european de 2 ani de când de câte ori vorbește spune mai nu, nu, nu, nu unui mare buget, dar cu două excepții. El spune, haideți să facem lucrurile în ordinea în care trebuie să lăsăm probleme care se pot rezolva în statele membre, în statele membre și cele la nivel european, la nivel european și apoi să luptăm cu clima și pentru protecția frontierilor. Deci aici trebuie un buget important și pentru asta trebuie resurse proprii. Deci negocierile nu vor fi ușoare, dar dacă e pentru schimbările climatice și pentru justiție socială și dacă e vorba de resurse uh, proprii, putem să cred să negociem. Începește întrebarea lui David Corman privind uh, dacă putem uh, continua cu business as usual. Sigur că nu. Trebuie uh, să ne gândim la această evoluție a emisiilor de CO2 care cresc de trei ori mai repede decât în 60. E foarte îngrijorător. Iar începește chestiunile financiare. Iată aici uh, datoria totală privată și publică a Statelor Unite. Iată graficul. Anul trecut 2600 de miliarde de euro în plus și iată și datoria Chinei, care crește de asemenea exponențial. Deci e ca și cum ai uh, urca într-un avion uh, care are două motoare care încep să dea rateuri. Și nu putem să spunem că doar Statele Unite și China sunt problema, pentru că ce se întâmplă acolo ne vizează și pe noi. Uh, Gândiți-vă la ultima criză economică și când Nicola Schmidt și doamna von der Leyen ne spun că este o prioritate să creăm un sistem de asigurare pentru antișomaj ca să prevenim în cazul unei crize un șomaj masiv, trebuie să facem eforturi și să avansăm și asta nu e o problemă doar uh, pentru colegii de la Comisia Amploa, pentru că e o problemă globală și atunci când va apărea o nouă criză nu o să avem uh, ce ne trebuie pentru a ne proteja. Începește întrebarea lui Bogdan și uh, echilibrul dintre teritorii. Avem uh, această discuție adesea și cu Clotid. Eu vin dintr-o zonă rurală din Franța. Nu e doar o problemă a Poloniei sau a României. În toate probleme, în țările. Și în Spania sunt regiuni problemă, regiuni golite și altele care sunt în expansiune. Deci trebuie să avem grijă ca acest buget să beneficieze, să aducă beneficii tuturor, indiferent dacă sunt în Polonia, în Franța, în România sau în Italia fie că e vorba de pactul ecologic sau de cercetare. Și sigur că în numele excelenței, deja banii pentru cercetare se duc la centre de excelență și atunci centre mai noi din România sau Polonia primesc mai greu bani. E un subiect complicat și e mai greu de reglat dacă nu avem uh, un buget care crește. Dacă avem un buget care scade, e complicat. Apoi, cred că chestiunea schimbărilor climatice e una în jurul care ne putem aduna cu toții. Știm că și socialiștii spanioli și, uh, da, și <laughs> miniștrii polonezi nu sunt de acord pe multe lucruri, dar sunt de acord pe unele proiecte pentru lupta cu schimbările climatice. Se spune că Europa este cumva prinsă între Statele Unite și China și poate ar putea să fie dislocate, că există acest risc. Trebuie să dăm dovadă de unitate, trebuie ca Parlamentul să aibă rol de catalizator și să schimbăm viața oamenilor, să îmbunătățim uh, competitivitatea și cred că acest subiect al climei este unul prin care trebuie să facem acest lucru. Pentru a-i răspunde colegului Papadimulis, cred că toți înțelegem că suntem într-un moment crucial. Eu sunt mai optimist decât tine. Uh, cred că sunt ceva mai optimist. Cred că cele cinci grupuri au condamnat propunerea lui Charles Michel și ele vor colabora pentru a avea un buget cât mai ambițios. Deci sper că vom colabora cu toții. Avem până pe 4 martie pentru a depune amendamente și pe aceea vom avea o discuție uh, pe seama acestora. Mulțumesc că aici se încheie ședința Comisiei Buget, dar nu înainte de a anunța că următoarea ședință va fi pe 2 martie aici la Bruxelles și continuăm imediat ședința coordonatorilor.